Thank you. Right, if, if, if, if everybody could sit down. Dragi colegi, dacă ați putea să luați loc, asta ar fi un lucru bun, în așa fel încât să putem începe. I, I haven't got one. Uh, there is no hammer. Thank you. Could I, could I... Mulțumesc tuturor, vă rog să luați loc în așa fel încât să putem începe ședința noastră. Mai întâi, adoptarea ordinii de zi. Văd că nu sunt obiecții. Atunci, asta este un lucru bun. Apoi, al doilea punct, comunicări ale președintelui. E destul de simplu. E un anunț pe care l-am făcut deja cu ocazia ședinței noastre de luni. Avem norocul ca domnul Barnier să fie prezent și să ne poată prezenta astăzi câteva comunicări din partea Comisiei. E vorba de regulamentul legat de piețele derivative, după care deci vom avea o scurtă intervenție de 10 până la 15 uh, minute, în așa fel încât domnul comisar să ne poată prezenta uh, ideile. Din păcate, de data aceasta nu avem timp pentru un schimb de vederi dar sunt foarte încântată de faptul că stabilim astfel un precedent pentru uh, comisar, în așa fel încât, imediat ce un document este disponibil, să vie să, uh, comisarul să, competent să vină să ni-l prezinte. Dau cuvântul domnului Barnier. Mulțumesc, doamna președinte! Bună ziua tuturor! Nu puteam să vin mai repede decât am făcut-o în Parlament și în fața comisiei dumneavoastră, pentru că colegiul s-a întrunit chiar acum câteva minute și am consacrat o mare parte din această dimineață unei dezbateri aprofundate pe marginea celor două proiecte de regulamente referitoare la produsele financiare derivate și referitoare la vânzările în lipsă. Sunt foarte încântat să pot să-mi țin promisiunea pe care am făcut-o în luna ianuarie în fața dumneavoastră, când am spus că voi fi disponibil. Mie mi se pare că este o modalitate normală de a funcționa și anume reprezentanții Comisiei, imediat ce este posibil, să vină, să vină în fața Parlamentului, în fața comisiilor parlamentare, pentru a prezenta aceste propuneri. Mai ales, doamna președintă, domnilor și domnilor, pe tema unor subiecte în care Comisia dumneavoastră a fost foarte activă, a lucrat foarte mult. Spun acest lucru pentru că ceea ce ați făcut dumneavoastră în aceste dosare, în general, uh, pachetul de supraveghere financiară și mai ales în ceea ce privește piețele derivative și vânzările în lipsă, e o muncă extrem de utilă în toată această perioadă de pregătire a textelor. Uh, iar um, eu, împreună cu echipa mea, colaboratorii mei, de câteva luni de zile ne-am aplicat asupra acestor uh, subiecte. Și mă, când mă gândesc la colaboratori, mă gândesc la o persoană deosebită, David Wright, director general adjunct al serviciilor financiare, care a fost un colaborator prețios și care curând ne va părăsi. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului Langen, care este prezent în sală, și domnului Jean-Paul Gozes pentru participarea sa activă la toate aceste, la aceste două proiecte de regulamente. Și apoi, așa cum am spus și în cadrul Colegiului de Comisari, cadrul general în care lucrăm, evoluăm de, în momentul de față și asta datorită muncii constructive și inteligente din partea raportorilor dumneavoastră, mulți dintre ei sunt prezenți în sală și țin să le mulțumesc cu această ocazie, și datorită și acordului obținut sub președinție belgiană cu ECOFIN, iată că avem în fine un cadru. Un cadru în care putem înscrie aceste legislații Uh, particulare deosebite pe sector, produs cu produs, sector cu sector, piață cu piață, regulamente pe care le vom introduce. Iată de ce acordul legat de supravegherea financiară pe care Parlamentul dumneavoastră va trebui să îl aprobe cu majoritate, sper eu, săptămâna viitoare, Iată de ce Consiliul de Ministri, de asemenea, este foarte important, reprezintă însăși baza tuturor inițiativelor sectoriale pe care le vom lua în favoarea solidității financiare europene, în favoarea unei abordări europene care să se sprijine pe supraveghere la nivel național și cu dorința, doamna președinte, dorința pe care dori, doresc să, vreau să o confirm aici în fața dumneavoastră, dorința de a avea un paralelism cu inițiativele luate de prietenii noștri americani și de alți parteneri mondiali. Eu sunt absolut atent la un lucru și anume să nu defavorizăm uh, Uniunea Europeană față de ceilalți parteneri, mai ales parteneri americani, pentru că agenda G20 trebuie să fie pusă în uh, aplicare, nu întotdeauna cu aceleași legi, cu aceleași instrumente, cu a, prin aceleași măsuri, pentru că sectoarele bancare sunt diferite, instituțiile sunt diferite. Însă trebuie să existe un paralelism. De aceea am uh, avut o primă vizită de lucru în Statele Unite și mă voi întoarce acolo peste câteva zile, tocmai pentru a verifica că acest paralelism al demersurilor există. Revin acum la cele două texte. Produsele derivate. Trebuie să subliniem importanța lor economică. Aici e vorba de volum de tranzacții, care, volum care a crescut în mod considerabil și uh, domnul Langen a descris foarte bine acest lucru în raportul său. Volum care a crescut de 15 ani de zile încoace și astăzi reprezintă schimburi de 600 de mii de miliarde de dolari. Situația, bineînțeles, lasă de dorit. E absolut nesatisfăcătoare, pentru că 80% din aceste schimburi sunt astăzi schimburi la în mica înțelegere, care nu beneficiază nici de control, nici de transparență. Iar această opacitate nu contribuie la o stabilire reală a prețurilor, favorizează volatilitatea și favorizează de asemenea și specula. Specula un fenomen periculos. Împreună ne-am luat angajamentul să reglementăm aceste produse derivate în cadrul G20. Doamna președinte spune că avem o problemă tehnică în cabinele de interpretare, deci vom avea o scurtă, scurtă pauză, 30 de secunde, tocmai pentru a putea rezolva această problemă tehnică. Ne cerem scuze. Okay, right, you, you can recommence. Ei bine, funcționează. Puteți să continuați. Și asta demonstrează că doamna președinte este foarte... 5 seconds. <laughs> uh, we should... No, you've got to stop again. I'm inefficient. You've just stop again. Euh, Vorbeam deci despre paralelismul cu americanii, dar și cu ceilalți parteneri din celelalte părți ale lumei. Curând voi publica un tabel de benchmarking comparativ în, uh, plecând de la uh, semnatarii G20 și inițiativele lor și Uh, vom examina îndeaproape ceea ce este uh, cuprins în uh, pachetul legislativ, în așa fel încât să putem verifica paralelismul. Care sunt principiile acestui prim text important referitor la produsele derivate? Transparența nu este suficientă, însă ea reprezintă baza oricărui demers. Deci vom introduce transparență peste tot în ceea ce privește aceste produse derivate. Vrem să obținem trasabilitatea acestor produse financiare. Mai întâi, prin uh, o standardizare cât mai largă posibil, și aș dori să vă amintesc că dacă anumite produse, mai ales derivate, par periculoase, la prima vedere, datorită Parlamentului și datorită inițiativelor uh, Uh, raportorului dumneavoastră, domnul Giggold, e bine, ESMA va avea posibilitatea să interzică aceste produse periculoase. În al doilea rând, mare majoritate a tranzacțiilor vor fi tranzacții înregistrate înregistrate în anumite registre specifice, un fel de cutii negre care se, ne, care se reprezintă adevărat, uh, un adevărat disc uh, o memorie, care o veritabilă arhivă a pieței produselor derivate. În al treilea rând, vom generaliza, vom încuraja compensațiile. E o altă posibilitate pentru a întări transparența, pentru a asigura o mai bună, uh, un grad mai sporit de securitate al acestor tranzacții. Și vom face acest lucru plecând de la nivelul obligațiunilor de capitalizare și de cerințe în capital propriu. Și spunem instituțiilor financiare că în momentul în care vor avea face apel la compensații, vor trebui să aibă mai puține exigențe în ceea ce privește uh, cerințele de capital propriu. Această compensație va fi cât mai extinsă posibil trecerea printr-o instanță centrală în loc să e, continuăm cu această formulă bilaterală are drept scop asigurarea securității. Și aș dori să vă amintesc că astăzi această compensație care este foarte redusă reprezintă în jur de 30% din totalul operațiunilor legate cu, de, de, produsele derivate și reprezintă 10 până la 15% uh, pe marginea CD S-urilor și este chiar inexistentă sau aproape uh, inexistentă în ceea ce privește celelalte tranzacții. Dar noi, așa cum au făcut și americanii, vom uh, ține seama de problemele specifice ale întreprinderilor care, multe dintre ele, în momentul în care au exporturi, uh, trebuie să facă apel la produse derivate pentru a acoperi anumite riscuri în rata de schimb. Iar în acest sens, noi considerăm că aceste întreprinderi nu utilizează aceste produse derivate pentru, în scop de speculă, ci pentru a se proteja, pentru a-și proteja activitatea economică și locurile de muncă aici, în Europa. Am hotărât în acest sens, deci, să propunem ca aceste întreprinderi care joacă acest rol de protecție să nu aibă aceleași obligații ca și ceilalți actori, obligații ca și ceilalți actori financiari. Cu alte cuvinte, dacă o întreprindere ă, industrială utilizează aceste produse derivate, derivate ca și cum ar fi o bancă, atunci va fi tratată ca o bancă. Dacă utilizează aceste produse derivate pentru a se proteja împotriva anumitor riscuri, atunci vom avea măsuri de scutiri. Obiectivul, bineînțeles, este să avem infrastructuri și voi reveni la instrumentele pe care le propunem, deci infrastructuri de piață solide, în așa fel încât să putem asigura această supraveghere, această compensare. Iată de ce vor exista anumite camere de compensare, anumite birouri de compensare care vor uh, studia piețele. Și va exista o supraveghere directă a uh, trezoreriilor, vom vedea care sunt produsele eligibile și vom acorda un loc important ESMA în acest colegiu, în această nouă arhitectură. Bineînțeles, doamna președinte, poate cu altă ocazie rămân la dispoziția dumneavoastră în funcție și de uh, calendarul meu și programul meu de lucru. Voi avea ocazia să revin în fața comisiei dumneavoastră să uh, discutăm mai pendelete acest subiect. Acum, în ceea ce privește vânzările în lipsă. Vânzarea de titluri, de active financiare, înainte ca acestea să fie în mod clar cumpărate, uneori chiar în moment înainte de a avea capacitatea suficientă de a acoperi astfel de produse. E bine, e o practică destul de veche. Considerăm, fără niciun fel de ideologie, că această vânzare în lipsă mai ales în ceea ce privește datoriile suverane, ar putea avea anumite avantaje pentru a uh, facilita existența lichidităților pe piață. Deci nu să tratăm aceste vânzări în lipsă dintr-un punct de vedere ideologic, ci mai degrabă dintr-un punct de vedere al transparenței. Vrem ca actorii să fie responsabili. Care sunt marile principii ale textului pe care îl propunem? Fiecare vânzare în lipsă va fi identificată ca atare. E vorba deci de o identificare după modelul celor, uh, celui utilizat de partenerii noștri americani. O metodă nouă care permite o identificare sistematică, automată, obligatorie a fiecărei vânzări în lipsă. În așa fel încât autoritățile de reglementare să poată urmări piața îndeaproape și să poată măsura dacă există o sporire a riscurilor. Acest sistem există în Statele Unite, există și în, pe piața financiară din Hong Kong. Deci vom introduce transparență, pentru că de fiecare dată când un actor de pe piață va vinde în lipsă, în mod substanțial, în volum mare, titlurile unei întreprinderi sau titlurile unui stat, el, acest actor va fi obligat să comunice uh, pragurile de vânzări. Dacă se fac vânzări în lipsă de, eu știu eu, 0,2% din uh, capitalul unei întreprinderi, va exista o obligație de transparență, de transmiterea informației către autoritatea de reglementare. Și dacă se depășește pragul de 0,5%, atunci această obligație se exercită și vis-a-vis de piață. E vorba de operațiuni legate de datoriile suverane. Pe de altă parte, vom întări considerabil modul în care sunt uh, uh reglementate vânzările vânzările acestea în lipsă, în așa fel încât operatorul care uh, încheie astfel de tranzacții să fie cel care are o, o autorizație în acest sens. Această precauție pe care tocmai v-am indicat-o, dacă aceasta nu este implementată și dacă în plus operatorul nu este capabil să livreze aceste titluri pe care le-a cumpărat într-un termen de trei zile, e bine, cu începerea dintre a patra zi trebuie să le plătească în, cu lichidități, bani cash. Și dacă nu face acest lucru, atunci va uh, avea de plătit o amendă. Iată un regulament nou, o regulă nouă, importantă pentru funcționarea pieței unice. Și, din nou, avem o abordare similară cu cea a Statelor Unite. Nu dorim să interzicem, ci dorim să obligăm actorii să dea dovadă de transparență și de simț de răspundere. Iată, doamna președinte, eu cred că aceste două regulamente importante uh, pe care colegul și prietenul meu Oliren le susține, așa cum făcuse de altfel și în cazul uh, supravegherii uh, financiare în ceea ce privește riscurile sistemice. Iată deci două texte care ne permit să ne protejăm, să fim mult mai protejați decât am fost în trecut, în momentul în care a trebuit să facem față crizei financiare. Și vom merge în direcția pe care a dorit-o Parlamentul European. Parlamentul European ne-a ajutat să facem acest lucru, deci ne vom înscrie într-o abordare mai europeană și vom vom acorda viitorilor, viitorilor autorități de reglementare independente, precum și ESMA de asemenea, posibilitatea de a întări coordonarea, posibilitatea de a avea o capacitate de acțiune europeană mai extinsă, mai ales în ceea ce privește vânzările în lipsă, propunând astfel mecanisme de luare de decizii armonizate între statele membre și mecanisme armonizate de coordonare uh, care, din punct de vedere al ESMA, vor permite acesteia să reacționeze prin mecanismul de coordonare rapidă și de intervenție rapidă într-un termen de 24 de ore. E un text echilibrat, asupra căruia am lucrat îndelung în ultimele săptămâni și încă o dată țin să spun că lucrările prealabile ale Parlamentului au fost extrem de utile pentru noi. Mi s-a pus o întrebare, doamna președinte Adinaur, care este timpul necesar tocmai pentru a implementa aceste reglementări. Eu am spus, există un timp, aș spune un răstimp tehnic, care întotdeauna poate fi scurtat dacă lucrurile se fac corect și există și un răstimp, aș spune, democratic, care depinde de dumneavoastră și de Consiliul de Miniștri. Și acolo trebuie să acționăm bine și repede. Și prin desemnarea raportorilor dumneavoastră, eu sper ca să reușim să colaborăm în așa fel încât să avem cât mai repede posibil aceste două pachete de regulamente Uh, serviciile mele rămân la dispoziția dumneavoastră, eu sunt la dispoziția dumneavoastră și veți vedea că în următoarele săptămâni, atât prin rezoluția legată de lupta împotriva speculei uh, pe marginea uh, materiilor prime, textul legat de agențiile de rating și așa mai departe, textul, directiva legată de, pia, de piețe, în care propun să întărim sancțiunile, veți vedea că astfel vom completa treptat cadrul acesta de supraveghere financiară pe care ni-l dorim. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, vă mulțumesc, domnule comisar. După cum am spus mai devreme, apreciem foarte mult faptul că ați venit astăzi să ne prezentați uh, lucrurile în momentul cel mai uh, timpuriu posibil și vă mulțumim pentru toate informațiile. Uh, toți colegii abia așteaptă să se ajungă la următoarea etapă pentru autoritățile europene de supraveghere financiară. Sunt sigură că vă amintiți că în timpul negocierii pachetului de supraveghere financiară, Parlamentul European a dat o foarte mare atenție uh, colaborării dintre aceste instituții și cred că aceste propuneri vor uh, face ca rolul și coordonarea să fie supuse unui test, um, pentru că acest lucru este adus de noile cerințe de capital, care au uh, implicații foarte serioase în domeniul băncilor, care pot să influențeze uh, lichiditatea activelor și care de asemenea influențează schimbul de informații. Așadar, eu și colegii mei vom analiza toate aceste elemente atunci când vom face o analiză detaliată a propunerilor dumneavoastră. Așadar, vă mulțumim că ați venit și abia așteptăm să vă revedem. Dragi colegi, trecem acum la audierea noastră cu privire la îmbunătățirea cadrului pentru guvernanță economică și pentru stabilitatea Uniunii Europene, mai ales a zonei euro. Vreau să salut vorbitorii noștri în acest schimb de opinii cu privire la Um, guvernanța economică în Uniunea Europeană. Este un moment foarte oportun acum pentru această dezbatere, pentru că vom avea multe activități în uh, următoarele săptămâni. Recent, Consiliul ECOFIN a convenit principiile semestrului european. Mâine, președintele Van Rompuy va face un raport verbal Consiliului European în ceea ce privește activitatea grupului uh, operativ și până la sfârșitul lunii Comisia dorește să vină cu propuneri uh, Uh, legislative privind cadrul de guvernanță economică. Și noi, în comisie, vom discuta amendamente la raportul FEO pe 27 septembrie, având și un vot în comisie pe 4 octombrie, astfel încât acest text să fie adoptat în cea de-a doua plenară din octombrie de la Strasburg. Deci, după cum vedeți, cu toții am muncit foarte serios și acum lucrurile încep să se închege. Așadar, această audiere este una extrem de oportună. În primul rând, vom putea să discutăm, să facem schimb de opinii cu Lorenzo Smaghi, care este membru al uh, Consiliului, Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene și de asemenea cu comisarul Oli Ren, care nu are nevoie de prezentare. În partea a doua vom avea ocazia să facem schimb de opinii cu Carlo Cotarelli, Stefan Colineu și Andre Sapir. Iar apoi eh, am să aplic eh, principiul catch the eye pentru timpul eh, de intervenție al fiecăruia, pentru că trebuie să vă reamintesc, la ora 18 și un sfert trebuie să încheiem, așadar la 6 și un sfert. Nu putem să rămânem până la 6 și jumătate pentru că am început de vreme și trebuie să-mi prezint scuzele pentru că va trebui să părăsesc acest scaun înainte să terminăm pentru că începe trialogul. Așadar, fără a lungi vorba, mă întorc uh, la primul vorbitor. Committee on Economic and Monetary Affairs, where I would like to, to... Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimată doamnă președintă, vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a avea un schimb de vedere cu dumneavoastră pe un subiect atât de actual. Este un subiect actual și cât se poate de relevant, tocmai pentru că Comisia își va publica propunerea legislativă și pentru că domnul Van Rompuy va prezenta de asemenea raportul grupului său de lucru la Consiliul European. Este de asemenea relevant pentru că ultimele dezvoltări au arătat cât este de necesar să îmbunătățim guvernanța economică și cadrul de stabilitate al Uniunii, mai ales în zona euro. Trebuie să îmbunătățim acest cadru de stabilitate și guvernanța din zona euro, mai ales pentru că am, uh, avem nevoie să înțelegem ce nu a funcționat cu sistemul dinainte și care sunt riscurile cu care ar putea să ne confruntăm dacă aceste defecte nu sunt remediate. Cam toată lumea știe ce nu a funcționat. Sistemul nu a putut să impună disciplina acolo unde era nevoie de ea în Uniunea Europeană și mai ales mecanismele care trebuiau să promoveze disciplina bugetară nu au funcționat așa cum ne așteptam. Procesul decizional din Pactul de Stabilitate și Creștere nu a putut să prevină deficitele excesive și atunci când ele au apărut nu le-a corectat destul de repede. Apoi, piețele financiare nu au putut să fie o descurajare față de acumularea de deficite excesive, pentru că nu se făcea o distinție între emitenții naționali. Prin urmare, a fost o combinare a unei crize economice și financiare, cea mai gravă din, de la al doilea război mondial, S-au acumulat dezechilibre la care nu se aștepta nimeni în zona euro, nu s-a dat suficientă atenție problemelor de competitivitate relativă și a politicilor fiscale neadecvate și astfel s-a ajuns la niște datorii uh, foarte mari pentru foarte multe țări. Țările din zona euro nu pot să folosească instrumentul monetar pentru a-și scade nivelul datoriei și, prin urmare, deteriorarea finanțelor publice a adus la suprafață mai multe probleme care nu au fost considerate relevante la începutul Uniunii Monetare. Mai întâi, a existat problema plătirii datoriei, un lucru care nu a părut relevant pentru că pactul de stabilitate și de creștere ar fi trebuit să prevină așa ceva. Al doilea lucru este că piețele financiare au schimbat foarte repede nota gradului de solvabilitate al unei țări și chiar au putut să ducă la o insolvabilitate. Apoi, faptul că poți să câștigi bani din falimentul unei companii sau unei țări în care nici măcar nu ai investit vreodată, pune problema uh, funcționării uh, pietrelor financiare, aspect care până acum câteva minute nu fusese luat în considerare pentru reformă. Uh, am auzit din discursul domnului comisar că de acum înainte nu va mai fi așa. A treia problemă este regrată de pă, uh, imposibilitatea de a face față plății datoriei, ceea ce a avut consecințe sistemice asupra Uniunii Monetare din cauza interconexiunilor financiare. Și acest lucru explică de ce riscurile care au afectat o parte relativ mică a zonei euro vara trecută au avut un efect atât de semnificativ asupra euro în general. A treia dimensiune care încă nu este pe deplin înțeleasă este faptul că există aceste interconexiuni create de moneda unică care au transformat o problemă relativ limitată care a afectat economia greacă, care reprezintă mai puțin de 3% din PIB-ul zonei euro, într-o problemă sistemică. De aceea se înțelege de ce reacția piețelor față de solvabilitatea Greciei au dus la mișcări care au afectat practic mai multe uh, datorii publice din uh, statele membre din zona euro. Și aceste tensiuni de pe piețele financiare uh, de la începutul lunii mai Uh, s-au văzut anumite reacții care au fost mai mari chiar decât cele de după falimentul băncii Lehman Brothers. Am dat cifrele în documentul meu pe care cred că l-ați primit, nu am să intru acum în detalii. Am furnizat chiar în documentul meu mai mulți indicatori care vă pot arăta cât de mult au crescut prețul și uh, valorile Uh, uh, bondurilor de trezorerie sau au scăzut împotrivă. La începutul lunii mai, sistemul financiar global era pe punctul de a se prăbuși. Cum spuneam, un fenomen mult mai grav decât cel care a avut loc imediat după falimentul băncii Lehman Brothers. Și e clar că avem nevoie de un fond monetar european de stabilitate pentru a ajuta țările care se află în dificultate și că trebuie să putem să intervenim pe anumite uh, uh piețe financiare cu produse derivate pentru a uh, pune capăt acestui uh, fenomen de prăbușire dar acest lucru nu a împiedicat atacul, atacurile speculative împotriva anumitor uh, valori de datorii publice și mai ales împotriva uh, bonurilor grecești. Sperăm că un asemenea fenomen precum cel de uh, primăvara viitoare nu va mai avea loc niciodată. Însă nimic nu poate fi sigur dacă nu ne vom ocupa de rădăcina însăși a acestor probleme. Și noi credem că grupul de lucru condus de domnul Van Rompuy are mandatul necesar pentru a face propuneri concrete. Și aceste propuneri trebuie să uh, acopere, să închidă toate acele uși din uh, construcția instituțională a euro, astfel încât să nu mai existe posibilitatea uh, ca ele să fie deschise, între ghilimele fiind spus, de viitoare atacuri. Aceasta este adevărata provocare cu care ne confruntăm. Orice fel de schimbare în structura instituțională a euro ar trebui să înceapă prin a evita uh, anumite uh, lucruri luate ca de la sine înțelese într-un mod simplist, așa cum s-a întâmplat în trecut. Și aș vrea să menționez trei dintre ele. Primul este să te gândești că piețele întotdeauna au dreptate și că ele pot să disciplineze țările și datoriile țărilor. Însă piețele s-au mai înșelat și în trecut, uneori au subevaluat riscurile și probabil că se înșală și acum când le supraevoluează și așa se va mai întâmpla și pe viitor. Dacă lași pe seama piețelor sarcina de a uh, induce disciplină bugetară uh, pentru statele membre și te aștepți ca statele membre să ia măsuri de corectare <clears throat> este o iluzie și numai economiștii pot să aibă asemenea vise. Dacă chiar dorim să prevenim și să corectăm aceste dezechilibre bugetare și financiare, trebuie neapărat să avem niște mecanisme instituționale peste tot în zona euro și care să includă toate statele membre, ceea ce înseamnă că avem nevoie de mai multe reguli și de sancțiuni automate. A doua greșeală este să te gândești că crizele pot fi prevenite tot timpul. A treia greșeală este să te gândești că uh, uh, există soluții ușor de aplicat la orice fel de criză. Ori crizele sunt momente de dezordine, ele sunt contagioase și au consecințe la care nu se așteaptă nimeni. Banca Centrală Europeană a dezvoltat propuneri concrete pentru a se ocupa de chestiunile mai sus menționate. Acum ei se ocupă de Uh, toate aceste trei aspecte care țin de disciplina uh, fiscală, de supravegherea macroeconomică și de gestionarea de criză. Aș vrea să încep cu două puncte care mi se par cele mai importante. În primul rând, aceste propuneri nu schimbă natura fundamentală a zonei euro și mai ales ceea ce privește alocarea responsabilităților cu privire la uh, politica bugetară, care rămâne între mâinile autorităților naționale nu trebuie să existe o singură buge uh, politică bugetară peste tot în zona euro. Nu e nevoie de un uh, transfer de responsabilitate la nivel comunitar, însă politicile naționale bugetare trebuie să fie făcute într-un cadru care să fie coerent peste tot în zona unde este valabilă moneda unică. Trebuie să facem un salt înainte în ce privește guvernarea pentru ca toate politicile economice din zona euro să fie coordonate. De aceea trebuie să ne concentrăm asupra unor eforturi care să ducă la mai multă disciplină financiară, mai ales în țările din zona euro, pentru că ele împart această monedă comună. Oricum, indiferent de discuțiile care vor avea loc și ce se va decide pentru euro și pentru restul Uniunii, noi credem că discuțiile între cele 27 de state membre nu ar trebui să atenueze intențiile actuale pentru zona euro. Al doilea lucru pe care doream să-l abordez este că cadrul instituțional trebuie să fie întărit uh, în actualul tratat și trebuie să exploatăm toată legislația secundară, tot ceea ce prevede legislația secundară. Nu, am nevo- nu avem nevoie de o schimbare a tratatului pentru a duce la îndeplinire marea parte a propunerilor care sunt necesare și pe care le-am prezentat. De asemenea, trebuie să știm că suntem în criză de timp. Așa cum am mai spus, există deja îndoieli în ce privește uh, posibilitatea piețelor financiare de a uh, echilibra sistemul și în ce privește capacitatea sistemului însuși de a fi mai rezistent în cazul în care vor apărea noi crize. Acum aș vrea să vorbesc despre guvernarea uh, fiscală întărită. Un prim pas a fost făcut pe 7 septembrie când Consiliul ECOFIN a adoptat acest nou cadru și când s-a vorbit despre uh, semestrul Uniunii, așa cum a propus Comisia în comunicarea sa din 12 mai. Acum se cer uh, se cere mai multă guvernare la nivel fiscal, de asemenea se cer modificări la nivel național și european. La nivel național, Banca Centrală Europeană este în favoarea stabilirii unor cadre naționale fiscale care au niște cerințe minime și care trebuie să corespundă cu regulile statistice și fiscale ale Uniunii Europene, mai ales trebuie să promoveze mai multă independență a activelor fiscale naționale, standarde de calitate, o orientare pe termen mediu și o mai bună acoperire a um, activelor guvernelor din fiecare stat membru. La nivel european, Banca Centrală Europeană este în favoarea întăririi cadrului fiscal într-un uh, uh, cadru cu cinci repere. We think should be more ambitious, at least in two counts. Așadar, ar trebui să fim mai ambițioși, cel puțin în două privințe. În primul rând, Comisia deocamdată nu spune nimic cu privire la independența supravegherii financiare și uh, în ceea ce privește independența colectării de date statistice. Cum poate această independență să fie îmbunătățită în cadrul Comisiei? Mai ales am dori să vedem mai multe proceduri ca cele din uh, DG Competiție, DG Concurență, la nivelul uh, colegiului. Vrem ca aceste, aceste proceduri să fie aplicate și la DG EFCHIN. ECFIN și la comisar. Ceea ce ar însemna că trebuie devotate mai multe resurse datelor fiscale și verificării acestora de Eurostat. În al doilea rând, ideile, com- ideile comisiei oferă prea puține idei în ceea ce privește eficientizarea procedurilor. De multe ori în trecut am văzut că procedurile sunt prea lungi și prea greoaie înainte să se poată lua măsuri concrete pentru a promova sau pentru a obliga un stat membru să facă o corecție fiscală. Până acum, procedurile au fost lansate numai pe baza unei notificări de către statele membre, dar am putea să ne imaginăm lansarea acestora pe baza unei evaluări sau a unei evaluări în viitor Făcută de către Comisie. Acest lucru, dacă ar fi fost făcut în cazul Greciei, de exemplu, s-ar fi putut evita multe probleme sau cel puțin s-ar fi putut reduce. În ceea ce privește supravegherea macroeconomică în sens uh, larg, vem, vedem nevoia unei, uh, unui salt cuantic, date fiind importantele efecte de contagiune ale politicilor uh, țărilor. Se creează se uh, propune crearea unui uh, sistem de uh, sistem de alertă care să aibă niște indicatori foarte clari și care să identifice politicile nesustenabile destul de devreme. De asemenea, am dori ca uh, Comisia să încurajeze statele să ia pe, în considerare efectele pe termen lung ale Uniunii Economice și Monetare. Haideți să vedem care este situația în ceea ce privește gestionarea crizelor? Se spune că dacă ai o prevenire bună, nu vei avea crize. Aceasta e o teorie. În practică încă, însă, crizele apar. Chiar dacă există instituții care supraveghează, monitorizează situația pentru a evita crizele. După cum am spus mai devreme, ar fi o greșeală și ar fi irresponsabil să credem că nu se vor mai repeta niciodată crizele. Pentru că acest lucru ar duce Uh, participanții din nou către speculații în lipsa unui cadru de uh, gestionare al crizelor și de prevenire. Crearea Fondului European de Stabilitate Financiară a reușit până la urmă să împiedice un colaps financiar la începutul lui mai, însă fără un sistem ca acesta, euro ar fi vulnerabil în fața atacurilor speculative uh, îndreptat împotriva vreunui stat membru. Întrebarea este, cum putem să creăm un, un mecanism de gestionare care să evite crizele fără a crea pericole morale? Aceasta nu e o idee nouă. Ea a fost discutată la femei, de exemplu. Și este vorba despre niște condiții puternice uh, aplicate politicilor structurale și fiscale, condiții care să fie atașate susținerii financiare care este furnizată unei țări în dificultate susținerea financiară este rambursată numai um, în niște tranșe bine stabilite care sunt legate de îndeplinirea unor condiții. Și nu cred că trebuie să-i reinventăm noi acum o, um, roata în Europa. Trebuie să învățăm din experiența femeii, pentru că istoria ne arată că uh, femeiul întotdeauna are condiții foarte dure și de aceea multe state nu uh, apelează foarte ușor la femei. Așadar, propunerile care sunt, uh, care sunt uh, aduse acum de Banca Centrală Europeană merg în această direcție. Cadrul de gestionare a crizei uh, este însă mai complex. Și anume, există o, o chestiune numită implicarea sectorului privat, ceea ce înseamnă că banii publici nu ar trebui să fie utilizați pentru a salva niște organizații private care au luat niște decizii greșite acest lucru s-ar întâmpla dacă acest cadru pentru gestionarea crizelor ar fi utilizat pentru a rambursa banii sectorului privat pentru pierderile sale eliminând astfel toate riscurile. Această chestiune a fost discutată la reforma femeii după criza din Asia și discuția a arătat că este foarte dificil să propui un mecanism simplu care să, reușește, să, să reușească să restructureze lucrurile. Și motivul este simplu. Pentru că solvabilitatea unui stat e foarte diferită de cea a unei companii sau unei instituții financiare. Ea depinde în cele din urmă de durabilitatea economică și politică și anume de capacitatea statului de a utiliza surplusul bugetar pentru a stabiliza și reduce datoria. Dacă o țară își ia angajamentul uh, pentru un uh, anumit program de redresare economică, atunci ea nu poate fi considerată uh, insolvabilă și incapabilă să-și ramburseze, ramburseze datoriile. Așadar, de ce să fie restructurate aceste datorii. Pe de altă parte, dacă este prea ușor să îți restructurezi datoriile, atunci participanții la piață vor considera că aceasta este o ușiță de scăpare pentru, pe care țările o folosesc pentru a specula. Dacă mecanismul de restructurare așadar este prea simplu, el de fapt duce la mai multe pericole, așa numitele pericole morale. Iar uh, natura piețelor ar duce, de fapt, la uh, contagiune, la con- uh, efecte de contagiune care ar afecta și toate celelalte țări. Așadar, Uh, să știți că avem și autorul documentului femei și va vorbi mai târziu. În orice caz, în momentul de față, în uh, economiile avansate de astăzi, uh, de fapt, o astfel de restructurare, un mecanism de restructurare este nenecesar, indezirabil și improbabil. Așadar, care este soluția atunci dacă vrem să evităm pericolele morale și o astfel de acțiune privind uh, sectorul privat, de salvare acestuia? În primul rând, sectorul privat trebuie să fie implicat în uh, politici, astfel încât uh, dificultățile financiare pe care le are un stat să um, poată fi uh, rezolvate prin implementarea unui program de ajustare credibil. Experiența ne arată că există programe care au avut succes um, se poate întâmpla ca procesul să dureze o vreme sau susținerea financiară să fie reprofilată. Dar acest lucru se poate face numai printr-un acord între creditori și debitori și niciun fel de acțiune constrângătoare de partea vreunei părți nu va duce decât la litigii și la probleme pe piață. Așadar, uh, acest lucru duce la uh, posibilitatea de uh, includere a unor clauze privind acțiunile colective în statele din uh, zona euro, care ar permite creditorilor și debitorilor să se pună de acord asupra unui mod echitabil de împărțire a poverii. Aceasta a fost concluzia discuțiilor la femei. O altă um, modalitate de a rezolva problemele ar fi aceea de a utiliza fondurile dintr-un mecanism de susținere oficial pentru a cumpăra, pentru a cumpăra fonduri de pe piața secundară. Așadar, Uniunea Europeană este o comunitate de drept în care toate membrele consideră că pacta sunt servanda ceea ce se referă la toate pactele, de la disciplina fiscală până la angajamentul statelor membre de a-și plăti datoriile. Așadar, cred că trebuie să fim foarte precauți când ne gândim la excepții de la reguli și de la principii, ca de exemplu posibilitatea ca anumite țări să modifice în mod unilateral valoarea contractelor lor de datorie. Moneda euro și construcția instituțională care o susține reprezintă respectul legii și dacă se fac schimbări, atunci trebuie făcute tocmai în ideea de a consolida aceste principii și nu de a oferi uh, modalități de a ieși din această casă, pentru că atunci stabilitatea și coeziunea Uniunii Europene sunt puse în pericol. Mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult. Văd că deja colegii membri au uh, făcut semne că doresc să intervină. Uh, eventual ar putea să intervină după prezentarea pe care o va face domnul comisar. Știu că și domnul comisar va avea câteva puncte interesante de prezentat, așa că îi dau cuvântul mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte, uh, stimați membri ai Comisiei Econ. Aș dori mai întâi să vă felicit în mod călduros pentru reușita dumneavoastră și anume adoptarea cadrului de supraveghere financiară. Acesta intră în vigoare și țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această audiere deosebit de importantă care a, se petrece la momentul oportun. În ceea ce privește cadrul de supraveghere financiară și îmbunătățirea guvernanței economice Acestea ne vor permite să instaurăm un nou sistem, cu o nouă ordine în guvernanța financiară și economică în Europa, care să țină seama de modelul economic european care se află la baza acestuia. Bineînțeles, acest lucru va întări și încrederea față de economiile europene. Și e vorba de instrumente deosebit de importante, însă mai sunt încă multe de făcut. Aș dori să mă refer acum la rezultatul ultimelor discuții din Comisia uh, Europeană. Concluziile noastre sunt următoarele. Redresarea economică a Uniunii Europene a cunoaște un anumit avânt și acest avânt este din ce în ce mai mare în ultima vreme. În afara performanțelor legate de exporturi, vedem că există și o cerere la nivel intern uh, care ne permite să ajungem la 1,8% creștere economică anul acesta. Rata șomajului s-a stabilizat. Și observăm că există o spărire a numărului de locuri de muncă create în Uniunea Europeană, cam peste tot. Astfel, acum avem o, o bază mult mai solidă de la care să plecăm. Însă nu trebuie să ne autofelicităm. Tocmai din cauza a două motive. Mai întâi, pe termen scurt, perspectivele de creștere economică sunt încă nesigure. În creșterea economică în Statele Unite uh, a cunoscut o scădere și uh, știm că piețele sunt deocamdată destul de fragile în Uniunea Europeană. Al doilea motiv. Plecând de la politicile actuale, potențialul de creștere pe termen mijlociu al Uniunii Europene, pe termen mediu, rămâne deocamdată uh, modest, până la 1,5%. Este satisfăcător, însă cu siguranță nu este suficient pentru Uniunea Europeană, pentru ocuparea în Uniunea Europeană. Sunt convins că este clar pentru toată lumea că încă nu am ieșit din impas și că restaurarea încrederii încă este necesară. De aceea, întărirea acestei încrederi cere din partea noastră să atacăm pe toate fronturile. Poate vă aduceți aminte că în momentul în care am uh, prezentat prioritățile mele politice în ianuarie, am cerut o întărire a pactului de creștere și stabilitate, în așa fel încât să putem ușura, să putem promova creșterea economică. În plus de aceasta, Am cerut să existe o supraveghere economică, financiară, macroeconomică uh, prin politici structurale în Uniunea Europeană și am promis un lucru și anume Comisia urma să facă propuneri legislative în acest sens. Acum 9 luni mai târziu, după nenumărate runde de consultări și discuții, vedem că am parcurs deja o cale lungă în acest dosar. Uh, Așa cum a explicat Lorenzo Adinauri, uh, aveam nevoie de măsuri fără precedent, tocmai pentru a asigura stabilitatea financiară în Europa și, în consecință, în întreaga Uniune Europeană. Combinația aceasta, combinarea dintre măsuri foarte ferme din partea Uniunii Europene și din partea statelor membre, contribuția băncii, europene, băncii centrale europene, n au permis împreună să limităm riscurile. Apoi, se împlinesc doi ani de când a colapsat instituția Lehman Brothers în Statele Unite. Și acest lucru reprezintă un suvenir, aș spune o amintire dramatică a unui eveniment dramatic. Însă aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în Uniunea Europeană n-am avut un astfel de caz similar cu cel al Lehman Brothers. Bineînțeles, ne-am confruntat cu o situație dificilă în luna mai, în momentul în care s-a discutat cazul Greciei. Însă Uniunea Europeană a intervenit. Și plecând de la măsurile de consolidare fiscală pe care statele uh, membre ale Uniunii Europene s-au angajat să le implementeze, am reușit să depășim acest moment. Au existat de asemenea și anumite uh, teste uh, instaurate de Banca Centrală Europeană tocmai pentru a vedea gradul de rezistență. Și am observat că um, la sfârșitul primăverii, la începutul verii, situația s-a stabilizat. Cu toate acestea, noi trebuie să fim în continuare atenți, vigilenți, gata să reacționăm. Exact ca un pompier, să fim gata să gestionăm orice situație de criză. Trebuie să continuăm reformele noastre profunde în ceea ce privește guvernanța economică în Europa. Și primii pași în această direcție au fost deja făcuți în primăvară prin întărirea competențelor acordate Eurostat, în așa fel încât să avem statistici uh, corecte, fidele uh, în, din partea statelor membre. Un alt element strategic care ne-a permis întărirea guvernanței economice și acest lucru a fost subliniat în comunicarea Comisiei din luna mai și apoi ulterior a fost uh, concret aplicată, este ca urmare a puterii de competenței de, audi, de auditare acordată Eurostat, o reprezintă pasul următor și anume Anumite reglementări vor fi introduse cu începere din ianuarie anul viitor. E o decizie luată de către Consiliu pe baza uh, inițiativei Comisiei. E vorba de codul de conduită. Și acest lucru va intra în vigoare cu începere din semestrul următor. Comisia va prezenta pe 29 septembrie, și adică peste, exact peste câteva zile, un pachet de măsuri legislative care își doresc să transpună toate aceste idei în instrumente legislative concrete. Semestrul european va reuni toate aceste instrumente care sunt necesare, e vorba de disciplină, de pactul de stabilitate și creștere, de reformele structurale, de strategia UE 2020, de noile mecanisme pe care le vom instaura tocmai pentru a preveni orice dezechilibre economice, macroeconomice. Statele membre vor trebui să exercite o supraveghere a bugetelor lor în mod preventiv. Cu alte cuvinte, este absolut necesar ca la nivel european să discutăm politici fiscale și politici comune economice înainte ca aceste bugete să fie confecționate, să fie uh, stabilite. Stimați membri, Parlamentul European și parlamentele naționale în acest sens au un rol deosebit de important, un rol crucial. Semestrul european va începe în ianuarie cu un studiu uh, consacrat creșterii economice, un studiu pregătit de comisie. Apoi vom vedea care vor fi provocările fiscale cu care ne confruntăm. Raportul va fi discutat de summitul de Consiliul European încă în summitul de primăvară. Și apoi vom obține din partea Consiliului European un document strategic cu politici directoare pentru întreaga Uniune Europene și pentru toate statele membre. Acest ghid îndrumător va trebui să fie luat în considerare de statele membre în momentul în care acestea vor redacta programele lor naționale de reformă ce trebuie să fie înaintate în luna aprilie. Apoi Comisia va evalua aceste politici, modul în care acestea au fost implementate de statele membre în bugetele lor. Și uh, în cazul în care acest lucru nu s-a făcut în mod uh, corect, atunci Comisia va putea să facă anumite recomandări în vară. Iar în a doua parte a anului, statele membre își vor finaliza confecționarea bugetelor și am încredere că uh, în acea etapă recomandările Comisiei vor fi luate în considerare. Și în acest sens aș face o propunere concretă pentru a întări influența uh, pe care dumneavoastră o puteți avea în derularea acestui semestru european. După părerea mea, ar fi foarte util cât se poate de uh, productiv și legitim uh, dacă Parlamentul European ar putea să contribuie la acest semestru european încă de la bun începutul acestui ciclu de negocieri. Uh, poate chiar de la începutul semestrului am putea eventual să organizăm o conferință parlamentară care să reunească Parlamentul European, Parlamentele Naționale, tocmai pentru a vedea care sunt provocările, pentru a compara diferitele perspective care există pentru anul ce va urma, diferitele politici. Comisia, bineînțeles, va putea, de asemenea, cu ocazia acestei conferințe, să prezinte acel studiu uh, consacrat creșterii economice în Europa studiul să fie bine cunoscut tuturor parlamentelor naționale prin această cale. Ideea este să avem un adevărat avânt european, un spirit european, o dimensiune democratică în modul în care se iau toate aceste decizii și asta în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Eu cred că dumneavoastră puteți să vă gândiți eventual la această măsură concretă, această sugestie concretă. Și astfel, doamnelor și domnilor, doar câteva cuvinte m-au mai rămas de spus despre ce anume în mod concret include acest pachet legislativ, care sunt măsurile pe care dorim să le uh, propunem. Scopul este să, să întărim aș spune eu, baza economică și monetară a Uniunii Europene, să întărim guvernanța economică în Europa, să avem acest studiu de supraveghere financiară, în așa fel încât să putem crea o temelie sănătoasă pentru a avea creștere economică și locuri de muncă în Europa. În plus de aceasta, măsurile noastre trebuie să fie credibile, să fie corect implementate, iar noile mecanisme ce vor fi instaurate să fie făcute în mod adecvat. Mai întâi, mecanismele trebuie să fie disponibile. Mă gândesc la mecanismele de întărire a guvernanței. Și în acest sens e nevoie și de stimulante și de sancțiuni. Acest lucru trebuie să fie uh, disponibil cât mai repede posibil, într-o etapă cât mai timpurie uh, decât a fost cazul în trecut. Trebuie să aibă acest caracter preventiv. Trebuie să avem astfel de proceduri la îndemână nu doar în uh, etapa finală, când daunele și pagubele nu pot fi decât constatate. Asta înseamnă că regulamentele trebuie să aibă un caracter mai obligatoriu decât a fost cazul până în prezent. În al doilea rând, aplicarea acestor mecanisme de întărire uh, a guvernanței economice nu trebuie să lase niciun fel de posibilitate de a găsi ușițe de ieșire, portițe de ieșire. Apoi, În cadrul Comisiei vom avea o, o procedură de votare care va fi lejer modificată și asta se referă la diferitele etape, diferiții pași uh, pe care îi parcurge un text legislativ până când acesta ajunge la Consiliu și poate fi adoptat sau respins. Este exact ceea ce Lorenzo spunea din aur în momentul în care spunea că se inversează sarcina uh, poverii. Comisia va face anumite recomandări și sarcina aceasta, a, dovada sarcinii va putea fi inversată. Acest lucru poate fi făcut mai întâi pentru statele uh, membre ale zonei euro, în baza articolului 136. Și ulterior putem analiza toate cheltuielile înscrise la buget în cadrul, uh, plecând de la acest nou cadru financiar. Pentru a simplifica lucrurile, aplicarea acestor noi regulamente, noi reguli, nu ar trebui să ducă la complicații și mai mari. Uh, știți că asta se aplică și pentru meciurile de fotbal. Nu se poate ca jucătorii de fotbal să înceapă să discute și să comenteze cu arbitru de câte ori se aplică o regulă. Uh, Uh, în timpul jocului. Și cred că cel mai bine e să evităm astfel de discuții inutile, să evităm orice certuri inutile exact în, în, în mijlocul unui meci. Cam aceasta ar putea să fie uh, atitudinea noastră. Dacă o țară încalcă anumite reguli, atunci uh, ar trebui să fie conștientă că pun, își pune partenerii în pericol, partenerii europeni. Și astfel, doamnelor și domnilor, aș încheia prin a vă prezenta câteva idei. Uh, cum văd eu următoarele etape ale acestui proces? Timpul aici este prețios și avem nevoie de instrumente pentru o mai bună guvernanță economică, în așa fel încât aceasta să devină reală și operațională cât mai repede posibil. Nu ne putem permite luxul de a mai pierde timp. Și aici trebuie să includem dezechilibrele macroeconomice și mai bine zis reechilibrarea acestor dezechilibre astfel încât să avem toate mecanismele și instrumentele necesare care să ne permită să prevenim și apoi să rezolvăm orice fel de dezechilibre care apar. Avem nevoie de disciplină fiscală, astfel încât exemple precum cel al Greciei să poată să fie rezolvat în, în faza incipientă. Vom propune un grafic cu indicatori fiscali și economici și vom face analize în profunzime pentru fiecare țară și acolo unde va fi nevoie vom emite recomandări pentru fiecare țară în parte, bazate pe acești indicatori. Următorii pași vor fi următorii. În discursul său despre starea Uniunii, uh, președintele Barroso a spus, așa cum a făcut-o și în scrisoarea sa adresată domnului președinte Buzek, că Există mai multe propuneri cu privire la uh, guvernarea economică și uh, că el își dorește să existe această procedură accelerată pe această temă. Personal, vă încurajez și cu multă cordialitate vă rog să sprijiniți aceste propuneri. V-am prezentat deja motivele pentru care cele două proiecte de rapoarte ale domnilor Faio și Perez trebuie să treacă prin această procedură accelerată. Așadar, haideți împreună să trecem la următoarea etapă. Sper că împreună vom putea să batem acest uh, record pe care l-am înregistrat cu uh, autoritățile de supraveghere și anume că s-a scurs numai un an de la propunerea inițială a Comisiei până la adoptarea proiectelor de lege în Parlament, eu am toată încrederea în dumneavoastră că acest lucru va fi posibil pentru cele, doi no cele două noi propuneri legislative și sper să se întâmple astfel. În încheiere, vă rog să facem în așa fel încât să menținem acest dinamism pentru a întări uh, guvernanța economică, pentru că numai astfel vom avea o uniune economică uh, care funcționează cu adevărat și care este întărită și eficientă. Și abia aștept să putem să mai avem un schimb de opinii pe Uh, tema următoarelor texte legislative și uh, în cadrul audierii de astăzi. Doamna președintă, vă mulțumesc, domnule comisar. Acum avem la dispoziție o jumătate de oră pentru un schimb de opinii. Am um, șapte persoane înscrise. Domenici, Vicky Ford, Edward Cicluna and Lisa Ferreira. Anybody else now, Mr. Feo? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Șuntis, domnul Faio. Altcineva? Raymond. Bine. Vă rog frumos să nu depășiți un minut. Și cred că am să vă împart în trei mini-grupuri pentru ca invitații noștri să poată și ei să răspundă în mod succint. Filip, ești primul. Mulțumesc, doamnă președintă. Am o întrebare pentru cei doi oratori. Vor, e vorba despre acei indicatori. Care vor fi ei? Bănuiesc că nu veți analiza numai deficitele bugetare sau surplusurile bugetare, dar poate și acei indicatori care pot să indice că uh, există probleme de uh, nesustenabilitate. Deci vreau să știu care este opinia dumneavoastră în acest sens. În ce privește pe domnul Smaghi, știm că Banca Centrală Europeană și-a adus contribuția la um, redactarea acestor texte. Știm foarte bine că uh, disponibilitatea resurselor este uh, direct proporțională cu existența de deficite sau surpluse bugetare și știm de asemenea că v-ați implicat și în proiectul semestrului european. S-a pus problema participării parlamentelor naționale și a Parlamentului European. Vreau să știu dacă există un calendar în ceea ce privește intervenția autorității de supraveghere. Acum domnul Șuntis are cuvântul. Școlia. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să adresez niște întrebări și să fac niște comentarii. Pentru că avem aici pe domnul comisar, reprezentantul Băncii Centrale Europene, pe care i-am auzit uh, făcând o analiză a crizei și, într-adevăr, par a fi mulțumiți de modul în care am făcut față crizei, ceea ce cred eu că este o, o jignire, pentru că ă, acest lucru nu ia în considerare problemele cetățenilor. S-a vorbit ă, despre fotbal, dar fotbalul este un joc care nu funcționează întotdeauna foarte rezonabil am avut o criză, iar acum veniți aici și încercați să ne spuneți că aceasta poate fi rezolvată prin uh, disciplina bugetară și că prin asta ar trebui să se consolideze guvernanța economică. Dar, domnule Ren, credeți că cetățenii europeni uh, sunt interesați de modul în care dumneavoastră guvernați? Pentru că guvernați nedemocratic. Dumneavoastră ați luat din prerogativele Parlamentului European și Parlamentelor Naționale uh, și acum mai doriți uh, să veniți și cu alte elemente care uh, prejudiciază aspectele sociale. Uh, cum putem să luptăm împotriva recesiunii? Cum putem să um, luptăm împotriva pierderii locurilor de muncă? Acestea sunt întrebări relevante. Și o întrebare pentru domnul care e de la Banca Centrală Europeană. Um, eu uh, un, un, stud, un student la economie știe foarte bine că o uniune uh, economică și monetară trebuie să aibă și un mecanism pentru um, acordarea de credite în ultima instanță. Nu credeți că faptul că a lipsit un astfel de mecanism a dus la speculațiile foarte puternice împotriva Greciei și împotriva altor țări și prin urmare și dumneavoastră, cei de la Banca Centrală Europeană, sunteți parțial vinovați de lipsa acestui mecanism? Uh, dumneavoastră uh, să ne spuneți câte ceva și despre politica privind acordarea de credite de Banca Centrală Europeană. Anipodimata. Mulțumesc. Domnule Smaghi, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru expunere. A fost uh, foarte interesantă. Ați făcut uh, trimitere și la faptul că deocamdată aveți îndoiele în ceea ce privește piețele. Și de aceea e nevoie ca aceste îndoieli să nu poată să crească. Dacă v-am înțeles bine, dumneavoastră ați refuzat uh, soluția unei restructurări a datoriilor. Ați spus în expunerea dumneavoastră că e nevoie de un mecanism mai credibil care să fie adaptat și care să aducă piețele, să încurajeze piețele să investească în țările care au probleme. Aș dori să știu care este opinia domnului comisar Ren eh, față de acest lucru. Și cum eh, vreți să abordați faptul că există în continuare presiuni pe piețe Uh, în, legătură cu Grecia, cu toate că deja um, v-ați uh, pus de acord asupra unui mecanism deja de o lună de zile, un mecanism bun, toate părțile implicate, Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional spun că acum, de fapt, lucrurile ar trebui să funcționeze în mod normal. Cum vă explicați faptul că în continuare există această presiune foarte mare pe piețe și cum ați putea să combateți această presiune? Leonardo. Leonardo, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, îi mulțumesc lui Lorenzo uh, Binismaghi și domnului comisar Oliren. Eu cred că aici ne aflăm în fața unei probleme foarte dificile de a împăca uh, disciplina bugetară cu nevoia de a uh, încuraja creșterea economică. Și mi se pare că ne concentrăm mai mult asupra procedurilor decât asupra criteriilor. Uh, dar poate că o să putem să intrăm în mai multe detalii împreună cu domnul comisar. Iată întrebarea mea. Ce credeți despre posibilitatea de a crea o agenție pentru datoria europeană? O agenție care să permită scoaterea din uh, uh, bugetele statelor uh, datoriile excesive și aceste datorii excesive să poate să fie apoi gestionate de un fond independent și care să poate să fie finanțat eventual cu o taxă aplicată pe tranzacțiile financiare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am să vă dau cuvântul acum pentru a răspunde, în primul rând, lui Lorenzo și, din păcate, nu pot să vă dau decât patru minute pentru răspunsuri dacă nu, nu ne încadrăm în timp. Bine, mulțumesc. În primul rând, ce criterii vom analiza în uh, proceduri? Eu cred că în documentul uh, nostru am uh, indicat foarte clar criteriile care trebuie analizate și din punct de vedere fiscal, dar și din punct de vedere macroeconomic. Deficitul, datoria, datoria globală a unei țări, așa cum de fapt am făcut, am făcut, analizat aceste lucruri, dar avem nevoie de niște statistici mai bune și de acțiuni mai prompte. În ceea ce privește supravegherea globală, ceea ce nu am făcut în ultimul 10 ani a fost să analizăm competitivitatea țărilor. Pentru că erau țări care se dezvoltau uh, în ceea ce privește uh, politica salarială și uh, luau tot felul de măsuri la nivel macroeconomic care erau nesustenabile. E bine, acestea trebuie să fie în centrul supravegherii uh, macroeconomice. Iar dacă o țară ajunge într-o situație de dezechilibre excesive, atunci trebuie să se ridice un steguleț, să se aprindă un, uh, un uh, beculeț ca la semafor, culoarea roșie. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, cea de-a doua problemă, eu uh, nu am vorbit despre asta, mi se cere acum să spun ce cred despre taxa pe tranzacție financiare, dar eu încă nu m-am pronunțat deloc în acest sens, n-am spus nimic despre ea. În al doilea rând, în ceea ce privește creditorul de ultimă instanță, cred că dacă ați observat activitatea Băncii Centrale Europene în ultimele luni, ați văzut că am fi avut probleme foarte mari trebuind să finanțăm țări care nu au acces la piețe, dacă am fi uh, fost creditor de ultimă instanță. Problemele respective vin din politici fiscale greșite în uh, statele membre. Sunt probleme fiscale, nu monetare și acestea trebuie să fie rezolvate. Deci, responsabilitatea e cea de autor- a autorităților autorităților fiscale, iar autoritățile monetare nu pot să rezolve problemele fiscale. Dacă o țară s-a îndătorat atât de mult încât piețele nu mai acordă încredere și bani, nici cetățenii nu mai au încredere în statul respectiv, atunci acest lucru trebuie să fie corectat de țara respectivă, nu de o autoritate monetară care finanțează țara respectivă. Cea de-a treia întrebare. Ce se întâmplă cu Grecia? Eu cred că experiența femeiului a arătat că aceste procese, cum e cel din Grecia, au nevoie de timp. Piețele încă nu au încredere în Grecia. Vor să vadă că Grecia o ia pe o cale nouă, pe o cale bună, ceea ce va, se va întâmpla doar dacă Grecia pune în aplicare uh, planul lună după lună. Grecia așadar trebuie să continue să meargă în această direcție și experiența unor împrumuturi trecute ne-a arătat că durează 9 până la 12 luni până când piețele se schimbă. Sigur că piețele iau în considerare totul, nu doar uh, bunăvoința guvernului, care este admirabilă în Grecia, dar de asemenea și uh, capacitatea societății și economiei de a continua eforturile respective. Așadar, noi, uh, Banca Centrală Europeană, susținem această evoluție și încurajăm Grecia să meargă pe această linie, până la urmă și piețele își vor reveni. Și ultima întrebare în ceea ce privește agenția pentru, uh, pentru credite. Dar cine va plăti? Eu nu cred că putem să obținem suficient bani dintr-o taxă pe tranzacții financiare, ca să nu ne mai gândim la impactul de uh, distorsionare a pieței pe care l-ar putea avea o astfel de taxă. Nu cred că putem să colectăm atât de mulți bani din această taxă încât să putem finanța o astfel de agenție. Și apoi avem problema distribuției. Cine plătește ce? Uh, unele țări vor, altele nu vor. În cele din urmă e vorba de chestiuni pe care nu le-am analizat, trebuie să vă spun sincer, uh, și care ar putea să pună probleme majore. Și noi ne-am exprimat, Banca Centrală Europeană a considerat și a spus că taxa pe tranzacțiile financiare nu este cel mai bun instrument uh, de a colecta bani care să se... Mai degrabă ar trebui să se impună taxe pe profitabilitate, nu pe tranzacții. Am să mă opresc aici. Mulțumesc. Acum îl rog pe domnul comisar să răspundă și vreau să vă informez Deja planificam să discutăm, uh, să vorbim despre semestrul european la întâlnirea noastră cu parlamentele naționale anul viitor. Acum trebuie să vedem dacă data planificată pentru acea reuniune este într-adevăr uh, cea bună. Cred că ar trebui să devansăm această dată. Domnule comisar, dacă doriți să răspundeți, aveți cuvântul. For that purpose, you need a room, I can... Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Dacă aveți nevoie de o sală de conferințe pentru această întrunire cu parlamentele naționale, vă pot pune una la dispoziție. Apoi, în ceea ce privește disponibilitatea noastră de a uh, obține rezultate pentru implementarea acestor mecanisme. E bine, va trebui să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a atinge aceste obiective. Aș răspunde uh, domnului Lambert și domnului Șuntis, pentru că împreună au pus uh, această întrebare legată de chestiuni legate de guvernanța economică. Uh, domnul Lambert s-a referit în mod deosebit la limitele indicatorilor în acest context macro, macroeconomic și a dezechilibrelor pe care le-am constatat în cadrul supravegherii financiare. Uh, Ideea mea este că prevenirea e mai bună decât corectarea. De aceea avem nevoie de un uh, set de indicatori mai extins, doar în acest scop, uh, dincolo de uh, indicatorii fiscali, pentru că acest lucru ar implica că nu avem decât jumătate din indicatorii necesari în acest context. Aceste informații ar trebui să fie simple, să fie disponibile printr-o analiză, ca urmare a unei analize anuale a creșterii, printr-o analiză a inflației, printr-o analiză a gradului de productivitate. Aici e vorba de uh, știință, e vorba de detectarea unor dezechilibre macroeconomice. Dar nu trebuie să pierdem din vedere că acest lucru reprezintă doar o parte din mecanismele de supraveghere, supraveghere financiară pe care le putem utiliza. Nu uitați creșterea economică, gradul de ocupare, durabilitatea de mediu. Toate acestea pot fi uh, puse în cadrul strategiei UE 2020, care a fost uh, redactată tocmai în acest scop. Doamna Podimata s-a referit la aceste nesiguranțe care continuă să persiste pe piețe. S-a referit la evenimentele recente la care Lorenzo a răspuns deja. Ce pot să spun eu este că este absolut esențial să înțelegem că e nevoie de timp până când vom restaura, vom întări gradul de încredere, mai ales într-un context precum criza Acum noi știm, Grecia se află pe drumul cel bun. Grecia a realizat foarte multe lucruri bune, o consolidare fiscală, a obținut rezultate concrete anul acesta și a lansat un program ambițios de reforme structurale. Spre exemplu, se dorește o, o, o, o reorganizare a sistemului de pensii. Acest lucru se înscrie în mod coerent în înțelegerea pe care am avut-o între uh, FMI, UE și Guvernul Greciei. Poate că vă amintiți că programul UE FMI încheiat și semnat cu guvernul Greciei a fost semnat și încheiat pentru o durată de trei ani care începea în mai 2010 până în mai 2013. Bineînțeles, este indispensabil ca să se mențină această, acest accent pus pe reforme, pe reforma fiscală, spre exemplu, uh, în așa fel încât să se poată restabili, redresa întreaga situație economică, uh, să se poată depăși uh, dificultățile legate de datoriile Greciei. Domnul Domenici s-a referit la Agenția Europeană pentru Supravegherea Datoriilor. Acest lucru face parte dintr-un mecanism permanent de gestionare a crizei. Și face parte și din aranjamentele înscrise în acest pachet temporar uh, de gestionare a crizei. E vorba de măsuri care, sunt, uh, care vor fi luate pentru o durată de trei ani de zile. După părerea mea, cea mai bună metodă ar fi să vedem mai întâi cum anume toate aceste măsuri funcționează și, în paralel, ar trebui să începem să evaluăm deja aceste uh, neajunsuri care încă mai persistă, în așa fel încât să le putem evalua Uh, eventual uh, în anul următor, să putem găsi un răspuns la aceste neajunsuri, să avem suficientă experiență pentru a putea opera această analiză și doar abia apoi vom avea uh, competența necesară pentru a uh, pune pe picioare noi mecanisme de gestionare a crizei. După părerea mea, e mai bine să facem astfel. Trebuie să ne asigurăm că nu va exista niciun fel de criză morală sau probleme de tip moral în gestionarea crizei. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Uh, mai, au mai rămas încă șase întrebări. Știu că lista este lungă, îmi pare rău pentru asta și nu pot să iau decât șase oratori. Să accept încă șase oratori și citesc numele lor. Vicky. Mai întâi, Vicky. Mulțumesc. Acum, după ce am vizitat Irlanda la începutul verii, mi-am dat seama că ei nici pe departe nu au ieșit din criza economică. Vreau să vă vorbesc despre două lucruri. Mai întâi, cum putem să rezolvăm dezechilibrele structurale, macroeconomice, atunci când nu poți să restructurezi politica fiscală? Oare nu ar fi mai bine să dai voie băncilor centrale naționale să aibă cât de cât un control asupra politicii monetare? Având în vedere um, noile acorduri de la Basel, credeți că acestea vor fi utile? Va fi un instrument care va permite controlul um, ratelor dobânzilor sau nu? Mulți deputați sunt foarte excitați de ideea acestor bonuri uh, de trezorerie europene sau unor obligațiuni europene. Eu una nu sunt atât de convinsă uh, că ele vor funcționa, pentru că, din câte am înțeles, e nevoie ca ele să fie garantate, eventual de o modificare a tratatelor. Și mă întreb de ce Uh, uh, aceste uh, bonuri ar putea pur și simplu să, să se devalorizeze dacă un singur stat membru nu își face față obligațiunilor care îi revin. Mulțumesc, următorul orator. E tot o întrebare pentru domnul Smaghi. Uh, eu cred că trebuie să revenim asupra chestiunilor legate de nevoile specifice fiecărui stat membru. La sfârșitul verii s-a văzut că nu numai Grecia, ci și Portugalia, Spania, Irlanda sau chiar Regatul Unit sau poate și Germania au uh, creat programe de austeritate din punct de vedere fiscal. Oare n-ar trebui să ne îngrijoreze acest lucru, pentru că, în general, când există programe de austeritate într-o țară, Banca Centrală intervine pentru a compensa oarecum efectele acestor uh, măsuri de austeritate și ratele dobânzilor trebuie să fie cât mai scăzute cu putință, dar acum uh, când există asemenea programe colective, rămâne, marja de manevră este foarte mică pentru a modifica uh, rata dobânzilor. Alisa, acum are cuvântul. Întrebarea mea este adresată domnului comisar Ren. Trebuie să spun că sunt de acord cu faptul că e nevoie de o cooperare la un stadiu incipient, la un stadiu preliminar în cadrul unui semestru uh, european și că ar trebui să existe un uh, regim de sancțiuni. Însă vreau să știu uh, la ce fel de sancțiuni se gândește uh, uh, personalul de la comisie? Pentru că există anumite sancțiuni care până la urmă nu rezolvă problemele majore legate de creșterea economică, de crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Deci vreau să știu exact ce fel de uh, uh, sancțiuni veți concepe care să corespundă cu niște economii care sunt atât de diferite de la una la alta atunci când spuneți că vreți să reduceți din fondurile structurale sau că vreți să scădeți din, votul, din drepturile de vot uh, care sunt folosite pentru uh, uh modul în care funcționează comisia. Deci toate aceste idei de sancțiuni îmi pun probleme. Eu cred că dacă continuați pe această cale, întregul program și chiar toată comisia vor fi discreditate. De ce să vă concentrați atât de mult pe sancțiuni în loc să vă ocupați de o strategie pentru creștere economică sau de uh, ideea acestor bonuri de trezorerie europene de care avem cu toți nevoie? Aos, Diogo de Feo, mulțumesc. Vreau să mulțumesc în primul rând celor doi oratori și mai ales domnului comisar Ren pentru cuvintele pe care ni le-a spus. A menționat raportul pe care tocmai îl discutăm aici în Parlament. Raportul este rezultatul activității tuturor grupurilor politice, iar Parlamentul are o poziție foarte clară asupra tuturor acestor lucruri. Domnule comisar, am o serie de întrebări pentru dumneavoastră. Vreau să încep cu sancțiunile. Sancțiunile pe care le propuneți dumneavoastră sunt identice cu cele din tratate și din legislație? Sau sugerați o nouă legislație care să includă sancțiuni? Ar trebui să fie sancțiuni politice sau economice legate de uh, utilizarea fondurilor. În al doilea rând, în ceea ce privește aplicarea asta, pactului de stabilitate și creștere, am văzut în ultimii ani că s-a pus foarte mult accent pe criteriul deficitului, dar s-a uitat uh, criteriul uh, datoriei. Domnule comisar, v-ați putea să, ați putea să vă imaginați o procedură separată pentru deficit excesiv și pentru a încheia pentru datorie excesivă. Și pentru a încheia, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea guvernanței economice în sensul de a permite schimbarea tratatului pe termen mediu sau lung. Mulțumesc, domnule Feo. Este, domnul Feo este raportorul uh, uh, nostru pe, această, pe acest subiect. Sven. În primul rând, uh, domnului um, Binismaghi, vreau să-i spun pentru a clarifica. Colegul meu se refer, referea la declarația președintelui dumneavoastră de la ultimul Consiliu ECOFIN, care a luat o poziție foarte fermă în numele Băncii Centrale Europene împotriva taxei pe tranzacții financiare. Ați putea, vă rog, să comentați? Revenind așadar la întrebarea adresată mai devreme de colegul meu, iar uh, lui Ori Ren vreau să-i spun că sunt uh, împărtășesc opinia dânsului. Dacă ne uităm la cifrele de pe piețele financiare, este foarte clar că trebuie să acționăm rapid să găsim un nou regim sau să extindem regimul de guvernanță economică. Pentru a reuși să ne punem de acord asupra unor demersuri sau instrumente, pentru mine există două seturi principale de întrebări. În primul rând, care va fi modalitatea de distribuție a poverii, pentru că există dezechilibre. În momentul de față, se pare că consensul este că povara trebuie să fie suportată de cei care au deficite. Cred că aceasta este o întrebare cheie. Cum vom uh, ajuta țările care sunt foarte îndatorate, cum le vom ajuta să-și financeze uh, datoriile la dobânzi uh, pe care să-și le poată permite și cine va plăti uh, povara pentru a reechilibra uh, balanțele comerciale, pentru că există acum țări care au probleme de competitivitate și, în același timp, uh, Uh, trebuie să existe o contribuție printr-o cerere mai mare în alte țări. Deci vă rog, nu vă uitați doar la Germania și la condițiile care se fixează în spatele ușilor închise, ci aveți în vizor interesul public în Europa, pentru că dacă nu, vom avea mari dificultăți să ajungem la un consens cu privire la un nou sistem de guvernanță economică pentru zona euro. Mulțumesc, președinte, spune. Cred că ai fi putut să te exprimi mai uh, scurt. Ramon. Madam Chair președinte. O întrebare pentru ambii oratori. Plecând de la statisticile oficiale din Spania, creditul pentru întreprinderi în Spania a scăzut în 2010. Și pentru a restaura acest uh, flux de credite în Uniunea Europeană, uh, e nevoie de o redresare economică. Și după părerea mea, reformele implementate de guvernul spaniol sunt mm, reforme implementate fără prea multă convingere. Și poate că în cadrul noi guvernanței economice, poate că e nevoie de mai mult intervenționism din partea Băncii Centrale Europene, din partea Comisiei Europene în această direcție. Aș vrea să știu, oare nu e așa? Doamna președinte, mulțumesc. Mai întâi am să dau cuvântul lui Lorenzo. Trebuie să plec, adevărat, peste 10 minute, dar cred că am timp suficient să răspund. Mai întâi, în ceea ce privește chestiunile macroeconomice, dezechilibrele, cum poți să controlezi dezechilibrele dacă nu ai un control asupra industriei? Toate țările din uh, zona euro nu au probleme cu acest lucru. Deci aceste instrumente sunt suficiente și dacă ne uităm la cazul Irlandei, mă pot gândi la o serie întreagă de măsuri, spre exemplu politici de impozitare măsuri de impozitare care au fost favorabile domeniului construcțiilor, măsuri de reglementare pentru a avea un mai bun control asupra modului în care băncile acordă credite și așa mai departe. Aceste competențe, statele membre au hotărât ca ele să rămână la nivelul sta- ă, național. Deci ele sunt cele care sunt responsabile. Și cred că ar fi oarecum ipocrit să spunem că ă, nu avem instrumente pentru că nu putem să acționăm asupra ă, ratelor dobânzilor. Nu! statele membre au instrumente la dispoziția lor pentru a preveni astfel de dezechilibre. Au nevoie, au, au la dispoziție anumite politici prin care pot să facă acest lucru și cred că Uniunea Monetară acordă o anumită, un anumit grad de suveranitate pe foarte multe domenii. Cu acestea fiind spuse, bineînțeles împărtășesc îngrijorările dumneavoastră referitoare la o la nivel european, un bon de trezorerie european. Ehm, acest lucru ține și de eh, taxarea, de impozitarea la nivel european. Așa cum am spus mai, de, mai devreme, oare aceasta este baza de la care trebuie să plecăm pentru a instaura o astfel de sistem de taxare care să fie eficient și care vor fi, de fapt, beneficiile pe care le vom avea de pe urma unei astfel de taxe. În al doilea rând, în eh, conjunctura actuală avem nevoie de o bază pe care să capitalizăm, în așa fel încât să putem să avem, să recapitalizăm, în așa fel încât să putem să uh, furnizăm Uh, posibilități de credit. Dacă sunt obținute anumite uh, beneficii, anumite sume, acestea trebuie neapărat investite uh, înspre întreprindere, înspre IMM-uri. Deci nu văd prea bine cum anume sumele obținute în într-o astfel de taxă uh, ar putea fi utilizate în scopurile pe care ne le dorim. Asta se poate face în momente uh, bune de creștere economică, nu în momente de restriștere economică. Apoi, Nu știu dacă acest lucru ne va permite să evităm uh, crize pe viitor, recapitalizarea băncilor. Uh, nu știu dacă acest lucru poate fi o metodă eficientă. Dacă taxăm sistemul financiar, trebuie să facem în așa fel încât să creăm un fond care să uh, ne poată să permită să evităm orice formă de criză pe viitor. Apoi, în ceea ce privește sancțiunile, cred că întrebarea are mai degrabă pentru Olli Ren. Ce pot să vă spun este că sancțiunile nu uh, sunt într-adevăr utile pentru a crea uh, locuri de muncă și uh, creștere economică însă ne pot permite să evităm anumite politici care merg împotriva creșterii economice și a creării locurilor de muncă. Deci nu sunt suficiente, însă sunt necesare aceste sancțiuni, fără de care vom avea o anumită tentație în statele membre să se implementeze anumite politici care ulterior vor deveni o adevărată povară pentru statele membre vecine, partenere. Deci e mai bine să prevenim decât să trebuiască să vindecăm ulterior. Apoi, în ceea ce privește creditele, spre exemplu, ceea ce se întâmplă în Spania și numai în Spania, e vorba de o uh, situație similară și în alte uh, state membre. Vedem că volumul de credite este încă foarte scăzut și vedem că în anumite state membre sectorul construcțiilor de locuințe începe încet, treptat, treptat să se uh, restabilească, însă trebuie să fim siguri că băncile vor reuși să se recapitalizeze. recap, capitalizeze. Și asta ține și de autoritățile pe care le-am instaurat. Putem să facem presiuni put la nivel european, putem să facem uh, recomandări, putem să uh, amintim acest lucru autorităților naționale, dar, în fine, ține de responsabilitatea autorităților naționale. Deci, în Spania e vorba de autoritatea noastră națională care trebuie să-și facă munca. Știm că se merge în direcția cea bună, însă, din păcate, acest lucru du- durează, cere timp. Rezultatele nu se pot vedea imediat, imediat. Doamna președinte, Oli, te rog. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește prima întrebare legată de dezechilibrele macroeconomice și de programele de austeritate, Ideea că noastră v-ați referit la această politică independentă tocmai pentru a preveni astfel de dezechilibre. Uh, zona euro, statele membre au hotărât să împărtășească această monedă comună, să împărtășească un destin comun. E vorba aici de o uh, atitudine politică din partea statelor membre. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în mod voluntar au căzut de acord să cedeze o parte din suveranitate în ceea ce privește politica prin dobânzile inter, in, inter, interstate. E vorba de Uniunea Economică și Monetară. Cu atât mai mult cu cât existența monedei euro s-a demonstrat a fi un element pozitiv pentru marea majoritate, dacă nu pentru toate statele membre din zona euro. În același timp, bineînțeles, este necesar să găsim și alte mijloace, alte politici pentru a ne asigura că aceste uh, dezechilibre nu se vor mai repeta. Și pentru asta trebuie să ne servim de politici și indicatori care ne permit să avem un semnal de alarmă timpuriu Uh, despre eventuala apariția unor astfel de echilibre, dezechilibre și care s-ar putea materializa uh, prin, uh, știu eu, scăderea ratei productivității, prin scăderea ratei ocupării și așa mai departe. A fost o alegere făcută în mod deliberat de statele membre și anume să aibă o monedă unică și să aibă o bancă centrală europeană independentă care să poată instaura anumite politici ce vor avea consecințe directe asupra prețurilor, asupra ratei de ocupare și așa mai departe. În ceea ce privește referirea noastră la bonul de trezorerie european, cred că aici trebuie să facem o, o distinție între diferite tipuri de bonuri de obligațiuni europene. Există unul propus de Comisia Europeană, de domnul Barroso, care l-a prezentat în Parlamentul European E un proiect de obligațiuni, dar pentru investiții. Și asta are sens, poate fi susținut. Trebuie să cerem acest lucru. Dacă ne dorim cu adevărat creșterea economică, trebuie să găsim modalități inovatoare, instrumente noi pentru a promova parteneriate între sectorul public și privat, pentru a promova IMM-urile către inovare către uh, creșterea ratei de ocupare. Ieri am avut în grupul nostru de lucru intern o discuție pe această temă și Filip Meistad a prezentat punctul de vedere al uh, Băncii Europene de Investiții. Noi colaborăm îndeaproape împreună cu BEI și în următoarele săptămâni, eventual în următoarele luni, vom veni cu măsuri concrete, în așa fel încât să le putem prezenta cel mai târziu până în decembrie anul acesta. Deci, vedeți, suntem foarte activi, în așa fel încât să transpunem în fapt uh, toate proiectele la care deocamdată lucrăm, printre care și acesta legat de obligațiuni europene. Apoi, în ceea ce privește sancțiunile, mai mulți oratori s-au referit la acest lucru și la faptul că acesta nu funcționează întotdeauna. Din punctul meu de vedere, este important să realizăm că atât disciplina fiscală cât și uh, reformele pentru a spori creșterea economică sunt importante. E vorba de un fel de investiție pe care o putem face pentru a uh, stimula creșterea economică. Iar în acest sens, dacă ne uităm la sancțiuni și dacă ne uităm și la întrebarea pusă de domnul Feio, am avea nevoie de o legislație nouă, e adevărat. Și ar trebui să propunem o legislație secundară nouă. E nevoie, deci, de propuneri în cadrul legislației secundare, deci care nu implică o modificare a tratatelor, în așa fel încât să putem modifica sistemul care există în momentul de față cât mai repede posibil și, deci, să putem să ne bizuim pe o nouă legislație secundară, în așa fel încât aceasta să-și îndeplinească obiectivele și ca parte a acestui pachet legislativ am putea să facem, spre exemplu, o propunere în ceea ce privește utilizarea inversării uh, sarcinii uh, schimbarea, spre exemplu, procedurii de vot, preponderenței votului în colegiul de comisar. Acestea pot fi metode. Dumneavoastră ați întrebat de asemenea dacă va exista o procedură separată, specifică pentru deficitul ex excesiv. Noi am putea propune, plecând de la pactul de stabilitate și creștere, o astfel de uh, procedură. Uh, în teorie ea a existat, însă nu s-a materializat niciodată, n-a fost niciodată operațională. Și dacă adoptăm acest lucru și dacă va trece și prin Consiliu, ne dorim ca această procedură să fie una reală în ceea ce privește datoria excesivă. Am răspuns deja la întrebarea dumneavoastră, eh, spunând că, într-adevăr, Comisia trebuie să avanseze rapid. Poate am putea discuta acest subiect în, în eh, grupul de lucru pe care l-am instaurat în acest sens. Domnul Giggold. Nu știu dacă mai am timp la dispoziție, doamna președinte. All right. Uh, I will, uh, I will uh, use my next opportunity to respond. Bine, atunci am să fol mă folosesc de ocazia următoare ca să-i răspund domnului Gigol. Dar pentru a încheia, ați spus că există niște condiții pe care Germania le pune în spatele ușilor închise. Vă rog să mă informați și pe mine pentru că eu nu am auzit de astfel de condiții. Eu cred că ce e cel mai important și mai urgent este ca aceste probleme de divergență în competitivitate pe care le-am văzut în cazul Greciei sau altor țări din sudul Europei trebuie rezolvate, dar în același timp statele care au surplus, surplusuri bugetare să um, pună în aplicare niște uh, reforme structurale pentru a-și îmbunătăți um, uh, modul în care gestionează și monitorizează economia și cererea internă pentru a reuși să facem față problemelor de dezechilibre economice pe viitor. Mulțumesc pentru întrebări și aștept să ne continuăm dezbaterea cu privire la uh, guvernanța economică consolidată și pe viitor. Mulțumesc, domnule comisar. Îmi pare rău că a trebuit să vă grăbesc pe final, dar dacă întrebările sunt prea lungi, atunci nu mai pot să primești răspuns. Trecem acum la dezbaterea cu cei de, cu următorii experți și mă bucur să pot să-i salut uh, aici. Sper că reușesc să vină aici în față lângă mine și de asemenea vreau să invit pe unul dintre vicepreședinți să vină și să preia uh, prezidiul pentru că din păcate trebuie să mă duc și să particip, uh, să prezidez o reuniune de trialog. Din păcate nu pot să rămân cu toate că mi-ar fi făcut plăcere. Uh, Bun, până ce ne reorganizăm, vreau să vă reamintesc că le avem aici pe Carol Cotarelli, director al Departamentului pentru Afaceri Fiscale de la FMI, Stefan Colignon, pe care îl cunoaștem cu toții, de la Școala de Studii Avansate Santa Ana și pe Andrei Sapir, pe care de asemenea îl cunoaștem, de la Bruegel. Domnul Stolojan va prezida în locul meu. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Începem imediat uh, discuția cu experții noștri și vreau să-i rog pe cei trei invitați să nu depășească uh, sfertul de oră în prezentările dumnealor pentru a permite participanților la această audiere să pună întrebări. Acum îi dau cuvântul domnului Carlo Cotarelli, directorul Departamentului Fiscal de la Fondul Monetar Internațional. Vito Tanzi a uh, dirijat acest uh, departament uh, în trecut, acum dumnealui mai degrabă publică cărți despre cum ar trebui condus acest departament, deci mă bucur foarte mult să-i răspund venit domnului Cotarelli. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că m-ați invitat. Subiectul audierii de azi este unul complex, deosebit de dificil. Se pot face multe sugestii, există multe puncte de vedere și eu nu, unul nu pot să le abordez pe toate. Am să mă concentrez asupra guvernanței de natură fiscală în zona euro, deoarece, după părerea mea, aici uh, discuțiile sunt mai aprinse și nevoie de mai multe eforturi. Și am să vorbesc despre două lucruri. De ce sistemul actual nu e, mai este unul corespunzător? Și apoi ce putem să facem ca să rezolvăm situația? Deci, ce anume este greșit, ce nu funcționează în politica fiscală, în cadrul fiscal actual. Trebuie de la bun început să ne reamintim de faptul că ne-am confruntat cu dificultăți fără precedent. În urmă cu 20 de ani era nevoie mai întâi de o uh, politici fiscale suficient de flexibile, pentru a rezolva cazuri individuale și atunci când uh, politica monetară a devenit una uh, dezbătută la nivel european, politica fiscală a rămas principalul instrument pentru a face față șocurilor externe pe plan național. Cealaltă nevoie era să avem standarde uh, internaționale uh, în ce privește politica fiscală pentru că o criză fiscală într-o țară urma să trimită unde de șoc în întreaga Uniune. Până la urmă, oricare țară, indiferent cât de mică, nu putea să-și permită să eșueze, să fie falimentară, pentru că acest lucru urma să afecteze, pe to- să le afecteze toate celelalte și de aceea aveam nevoie de reguli fiscale armonizate. Evoluțiile recente, mai ales cele din Grecia, ne-au arătat cât de puternice puteau să fie aceste une de șoc. Criza din Grecia nu ar fi trebuit să aibă loc. De aceea ne întrebăm ce anume nu a mers bine. Cred că au existat trei mari lacune în cadrul fiscal european. Mai întâi, așa numitul braț de prevenire din cadrul de stabilitate și de creștere, care ar fi trebuit să prevină dezechilibrele uh, structurale, dezechilibrele bugetare structurale. Dar el aproape că nu a funcționat. Apoi putem să dăm vina pe faptul că nu existau niște instrumente cu caracter obligatoriu care să uh, le oblige pe state să își îndeplinească obiectivele fiscale pe termen mediu. Nimic nu le-a obliga să își reducă uh, datoria excesivă într-un ritm mulțumitor. Apoi, uh, nu s-au construit aceste fonduri tampon, nu au existat aceste resurse care să permită să reduce, eh, reducă impactul crizei atunci când ea a apărut. Aceste uh, uh, uh, mecanisme de atenuare a efectelor crizei ar fi trebuit să fie puse la punct în vremele, în perioadele de creștere economică și apoi mecanismul de sancțiuni nu a funcționat. Considerațiile politice au minat aplicarea uh, sancțiunilor pentru datoria și deficitul excesiv. În noiembrie am avut un exemplu bun al, uh, pen, uh, pentru a vedea cât de greu era să uh, pui în aplicare până la urmă acest mecanism de sancțiuni. De asemenea, reformele din 2005 nu s-au ocupat de uh, o întărire a cadrului, o consolidare a lui, ci mai degrabă a introdus și mai multă flexibilitate pentru aceste uh, nivele excesive de datorie. A treia lacună din cadrul uh, fiscal european este, sau mai bine zis, era absența unor capacități de gestionare a crizei și de găsire a soluțiilor. Acum, odată cu crearea acestei facilități de stabilizare europeană, cred că această lacună a fost uh, completată. Deci, uh, eu am să îmi um, fac prezentarea asupra celor, celorlalte două lacune. Cum putem să îmbunătățim uh, această latură preventivă a cadrului fiscal uh, actual? Și cum putem să întărim mai mult prevederile în vigoare? Până acum, uh, brațul de prevenire, latura de prevenire a pactului de stabilitate și de creștere ducea lipsă de instrumentele adecvate. Dar înainte de a vorbi despre asta, am să vorbesc despre politicele de întărire, de consolidare. E greu să fii credibil în acest domeniu, însă pentru mine, atunci când vrei să reformezi guvernanța fiscală în uh, zona euro, trebuie mai întâi să te ocupi de consolidare. Ce înțeleg eu prin asta? Și bineînțeles că este nevoie și de sancțiuni. Chestiunea cheie este să ne întrebăm cine are răspunderea de a lua deciziile. Trebuie să evităm uh, um, aceste negocieri politice, această târguială care a avut loc din 2005 încoace. Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui ca Consiliul oarecum să se dea la o parte și să-și asume uh, să lase comisiei uh, răspunderea de a lua această hotărâre sau eventual unei instanțe uh, independente care ar fi create în acest scop. Însă dacă Consiliul menține o putere de uh, veto, eventual cu o majoritate calificată, uh, lucrurile rămâne acceptabile. În domeniul aplicării, mai este și o altă reformă care ar putea să fie avută în vedere și anume să existe sancțiuni pe termen mediu pentru acele țări care uh, sunt într-o situație de criză și atunci Poate că uh, o formă de sancțiune ar putea să fie uh, întârzierea anumitor plăți uh, pe care aceste state ar trebui să le primească din partea Uniunii Europene. În ce privește uh, îmbunătățirea uh, acestei laturi, acestui braț de prevenire din pactul de stabilitate și de creștere, cred că am putea să avem o abordare uh, um, împărțită în trei capitole. În primul rând, ar trebui să existe instrumente juridice cu caracter obligatoriu care să uh, le determine pe statele membre să aibă echilibru balanței de plăți. Cum am putea să avem stimulente financiare sau sancțiuni Cred că acestea ar trebui să fie aplicate înainte de a se ajunge la acest plafon de 3% din PIB. În ce privește procedura deficitul excesiv și arsenalul său de instrumente cu caracter obligatoriu, poate că ar fi o idee bună să ne gândim la demararea acestei proceduri de deficit excesiv, atunci, deci mai degrabă procedura de datorie excesivă, mă scuzați, deci înainte ca ea să atingă plafonul de 60% din PIB și atunci când ea nu scade în mod satisfăcător. Apoi, în ce privește această valoare plafon de 3% pentru deficit, fiecare, în fiecare an deficitul trebuie să corespundă unui uh, buget care să fie uh, echilibrat din, din ce în ce mai uh, bine. Al doilea capitol din al acestei reforme este o evoluție pe care am văzut-o deja. Să extindem area de aplicare a acelor instrumente de natură soft care au fost menționate în dezbatele în ce privește uh, politica fiscală națională. Ar fi un bun pas înainte, instituțiile europene ar putea juca un rol mai pregnant uh, în uh, conceperea politicilor fiscale naționale al treilea capitol este să încurajăm și să facem să fie obligatorie obligatorii niște reguli fiscale la nivel național, reguli fiscale care să fie în coerență cu regulile europene. Acest lucru este menționat în protocolul cu privire la uh, procedura deficitului excesiv și procedura datoriei excesive. Poate că acum este chiar un moment foarte potrivit pentru a face asemenea uh, reforme, pentru a introduce noi reguli fiscale, așa cum am văzut, de exemplu, și în Germania, și chiar și în Franța, s-a, în Franța s-au făcut uh, uh, eforturi pentru a introduce noi reguli fiscale. O ultimă observație. M-am tot concentrat în prezentarea mea asupra sancțiunilor și asupra acestor uh, prevederi cu, cu un caracter constrângător. Poate că ar trebui să vorbesc și despre stimulente, despre acele uh, instrumente sau mecanisme care ar trebui să recompenseze comportamentele bune. Poate că la nivel central sau european ar trebui să existe asemenea stimulente, o, un fel de uh, ansamblu de resurse, de, de um, fonduri pe care statele membre uh, care au un comportament satisfăcător, care satisfac criteriile din partea de stabilitate și de creștere, pot să le atragă în propriile lor țări uh, sub formă de investiții. Deci pot, poate să fie vorba de permise de, uh, de pe piața cu dioxid de carbon și așa mai departe. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Acum uh, dau cuvântul uh, domnului Stefan Colignon, profesor la uh, școala Santana de studii avansate din Pisa. Um, Mulțumesc. Discuția despre reformarea sistemului de guvernanță economică în Europa este una fierbântată. Multe dintre propunerile care vin din partea Comisiei, Băncii Centrale Europene, mai puțin din partea Parlamentului, dar în orice caz din partea statelor membre, ca declarația franco-germană, par să vadă această chestiune ca pe una esențialmente tehnică. Discută noi instrumente, dar esențial, în mod esențial este vorba de un exercițiu tehnocratic discutat între birocrați care trebuie să decide cum să se controleze unii pe alții mai bine. Cred că aceste discuții sunt utile, pentru că e nevoie de instrumente bune, dar uh, le lipsește o, un element central, care cred că este cea mai importantă întrebare. Prima dată când uh, am auzit pe cineva dintr-o instituție majoră făcând referire uh, la acest lucru a fost tocmai discursul domnului Cotarelli. Și anume, dânsul a spus uh, faptul că nu există instrumente cu caracter obligatoriu care să oblige guvernele să își uh, facă treaba. Sau, foarte simplu spus, întrebarea este cum poate un grup de state membre să-i pună unui stat membru ce să facă dacă el a ales să facă altceva. Și dacă nu reușim să răspundem la această întrebare, Europa se, lovi, se va lovi de un zid. Avem nevoie de un răspuns la această întrebare. E nevoie de legitimitate, e nevoie de proceduri cu caracter obligatoriu, ele sunt importante, dar ele pot să funcționeze numai dacă sunt susținute printr-o legitimitate adecvată. Europa suferă pentru că nu are rezultate bune ale politicilor sale. Tony Blair a venit toată în Parlament și a zis noi uh, știm ce să facem și dacă toată lumea face uh, ce știm că e bine, toată lumea ar cânta aleluia și totul merge minunat. Dar vedem că de fapt nu se face ceea ce se spune că ar trebui să se facă și până la urmă politica nu le aduce rezultate cetățenilor europeni. Și asta pentru că uh, politicienii, factorii decizionali, nu fac ceea ce vor cetățenii să facă aceștia. Ceea ce subminează buna guvernanță a bunurilor comune care aparțin tuturor cetățenilor europeni. Răspunsul uh, de politică al instituțiilor este că avem nevoie de o mai bună coordonare, dar o mai mare coordonare înseamnă și să ai mai multă legitimitate pentru acest proces. Și singurul loc din construcția europeană de unde vine legitimitatea, unde legitimitatea vine de la cetățeni, este Parlamentul European. Așadar, din punctul meu de vedere, este absolut inadmisibil să credem că putem să punem în aplicare, că putem să consolidăm mecanisme de consolidare, mecanisme de monitorizare și supraveghere, fără să implicăm Parlamentul European care să ia, să fie implicat în procesul decizional. Aceasta este sarcina dumneavoastră. Pentru a face acest lucru nu trebuie să schimbăm tratatul de la Lisabona. Există un instrument bun în acest tratat, articolul 294, care reglementează procedura legislativă ordinară, care prevede codecizie, așadar, inițiativa vine de la Comisie, aprobarea de la Parlament și Consiliu. Și aceasta este ruta către un mai mare control democratic în Europa și care să ofere legitimitate de democratică unei legislații cu caracter obligatoriu. În documentul pe care vi l-am trimis, am uh, trecut toate detaliile. În partea a doua a documentului am vorbit și despre modul în care aceste principii generale pot fi implementate în politici foarte concrete care să vizeze competitivitatea, dezechilibrele, coordonarea politicilor fiscale și gestionarea crizelor. Am să fiu succint. În ceea ce privește competitivitatea, E bine, această noțiune este una confuză. Paul Krugman a scris uh, un articol faimos pe această temă. Din păcate, dezbaterea pe care o avem acum se focalizează pe uh, dezechilibrele balanței de cont curent. Ceea ce e greșit, da, pentru că pot să existe dezechilibre negative și dezechilibre pozitive ale balanței de cont curent. Uh, pentru că acest uh, indicator poate să fie o reflecție a uh, dezvoltării economice, creșterii numărului de locuri de muncă și uh, alte valori pot să, fie, pot să reflecte evoluții negative. De exemplu, Uh, costurile, costul forței de muncă depinde de negocierile care au loc și de politicile care afectează aceste negocieri. E un subiect, uh, negocierile salariilor, e un subiect tabu între, uh, în statele europene. În 1999, dialogul de politică macroeconomică a fost înființat pentru a implica partenerii sociale europeni într-un dialog cu autoritățile fiscale și cu Banca Centrală. Acesta este un instrument ascuns de coordonare despre care nimeni nu știe ce anume face. Principiile care au fost discutate acolo nu au ajuns niciodată uh, pe teren în negocierile contractelor colective de muncă. Pentru că Uh, nordul uh, Europei, mai ales Germania, se focalizează asupra unei anumite părți um, a contractelor de muncă și sudul pe o altă parte. Avem nevoie așadar de o mai mare transparență în Europa, astfel încât cei care negociază contracte colective de muncă și factorii decizionali vor uh, considera că aceste negocieri sunt o chestiune de interes comun, pentru că nu e nevoie să ai um, reguli și legi în ceea ce privește negocierea contractelor colective de muncă, dar e nevoie de transparență. De aceea eu am sugerat ca dialogul macroeconomic să pornească de la Consiliu la Parlamentul European care să se lege de discuțiile pe care le aveți în această comisie înainte de a avea uh, discuțiile cu președintele Băncii Centrale Europene. În al doilea rând, în ceea ce privește politicile fiscale, în mod clar e nevoie de o mai bună coordonare politică, dar această coordonare politică trebuie să combine strictețea și flexibilitatea. Cum să facem acest lucru? Lorenzo Benismaghi a spus mai devreme că nu există un uh, buget uh, european unic Sigur că are dreptate. Nici măcar nu există vreo idee a cuiva, nimeni nu vrea să existe așa ceva. Dar 40-40% din PIB-ul european este cheltuit de guvernele statelor membre, ceea ce e bine, pentru că e vorba de alocarea bunurilor publice unor, conform unor preferințe ale votanților naționale, ale cetățenilor, în interesul lor. Cu toate acestea, există și externalități, după cum am văzut, care pot să rezulte din această alocare a bunurilor, pentru că anumite state membre au politici care pot să aibă, pot să afecteze și alte state membre, cum am văzut în, cu Grecia, Germania și alte țări. Și de ce e important ca aceste externalități să fie internalizate prin definirea unei poziții uh, comune uh, fiscale pentru zona euro pentru că aici avem uh, Uniunea Monetară. Pentru celelalte țări acest lucru este mai puțin urgent. Definirea acestei poziții comune, uh, poziții fiscale comune, trebuie să fie pună, pusă în aplicare și trebuie văzut cum se poate garanta acest lucru. Și am făcut niște propuneri clare în uh, documentul pe care vi l-am remis. Ideea de bază este aceea de a transforma câteva dintre procedurile preced, uh, curente în legislație cadru macroeconomică. Nu e o idee nouă. Bugetul național francez e bazat pe o astfel de legislație macroeconomică. Există arbitrajul între uh, ministerele care implementează această politică. În Italia există de asemenea uh, un alt instrument de politică macroeconomică. Eu vreau să spun că această legislație cadru macroeconomică permite să se uh, estimeze deficitul uh, comun al zonei euro, deficitul uh, agregat și ar putea uh, permite alocarea de permise de împrumut pentru statele membre. Aceste permise pot fi alocate conform PIB-ului, dar se pot face și modificări. De exemplu, cei care au un nivel mai înalt al, înalt al datoriei să primească un permis mai redus și invers. Astfel încât statele membre pot apoi să împrumute, să se împrumute până la pragul înscris în permis. Aceste permise sunt transferabile Așadar, drepturile sunt transferabile. Uh, nu înseamnă că o țară plătește pentru alta. Dreptul de a împrumuta este uh, transferabil. Acestea pot să fie chiar comercializate, cum sunt certificatele de emisie. În orice caz, statele care doresc să împrumute mai mult decât uh, au fost autorizate pot face acest lucru luând, obținând permise de la o țară care nu dorește să cheltuiască și să împrumute așa de mult, în așa fel încât um, suma agregată pentru zona europeană să rămână stabilă. Și acest lucru duce la un mecanism foarte simplu de implementare a acestui concept. Pentru că dacă ai un astfel, astfel de permisă de împrumut, poți să adopți legislație care spune că băncile și instituțiile financiare uh, pot să acorde credite uh, autorităților publice doar atunci când acestea pot să uh, prezinte uh, cantitatea echivalentă de permise de împrumut. Așadar, dacă un guvern nu mai are permise de împrumut, nu mai are nimic în permisul de împrumut, atunci nu mai poate împrumuta bani. Aceasta este o modalitate foarte simplă de a centraliza de a descentraliza implementarea constrângerilor fiscale necesare, în același timp oferind și flexibilitatea necesară. De asemenea, acest uh, element are o legitimitate democratică, pentru că este vorba de un uh, cadru care are uh, legitimitate deplină din Consiliu și Parlament. Și în ceea ce privește gestionarea crizelor. Am vorbit despre ideea unei obligațiuni a Uniunii Europene care poate să fie utilizată în gestionarea crizelor și toate instituțiile se ocupă de acest lucru, dar există problema pericolelor morale și aceasta este o chestiune de principiu. Pericolul moral este uh, dependent de mult alți uh, actori. Există un uh, pericol moral doar dacă există o regulă, astfel încât anumiți actori pot să anticipeze cine va um, respecta regulă, care vor fi consecințele și vor încerca să eludeze această regulă. Dar uh, guvernanța economică, gu- guvernele, de fapt, acționează în mod discreționar. Iar acest pericol moral ar putea să fie eliminat prin înființarea unui guvern european care să aibă întreaga legitimitate a procesului democratic prin aprobarea sa în Consiliu și Parlament. Și în acest mod s-ar face un pas mare înainte. Comisia ar putea să, să ia aceste măsuri cu discreția necesară, dată fiind situația, dată fiind legitimitatea oricărei proceduri democratice și cred că acesta ar fi așa ar fi modalitatea de a progresa. Ar fi vorba de o mică revoluție democratică în contextul tratatului Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Acum dau cuvântul domnului Andre Sapir, profesor de științe economice și uh, profesor la Bruegel. Thank you. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. După cum veți constata pe durata prezentării mele, împărtășesc multe dintre cele spuse adinauri. Dar aș vrea să mai adaug și amprenta mea personală la această discuție, mai ales când vine vorba de legitimitate. E adevărat că legitimitatea este un aspect important. Care sunt lecțiile, învățămintele pe care trebuie să le tragem din criză în ceea ce privește guvernanța? Sunt acele lecții uh, legate de prevenirea crizei, gestionarea crizei și rezolvarea crizei. Am să vorbesc mai mult despre prevenirea crizei și dacă timpul îmi permite, aș spune la final și câteva cuvinte despre rezolvarea crizei. Voi începe cu prevenirea crizei și sistemul de supraveghere. Lecția cea mai importantă pe care am înțeles-o eu din această criză este că a existat într-adevăr o, ne au existat neajunsuri în ceea ce privește disciplina și neajunsuri în ceea ce privește supravegherea. Neajunsul nu s-a datorat doar uh, celor întâmplate la nivel național. A existat neajunsuri și la nivel european. În mod clar. Există aici un paradox. La nivel național, E adevărat că a existat o lipsă de apropiere a ceea ce se întâmplă în cadrul european. Uh, vedem acest lucru repetându-se deseori, aproape tot timpul. Ministrii care se întâlnesc la Bruxelles, se întâlnesc în cadrul Eurogrupului și încearcă să discute anumite chestiuni înainte de a se întâlni în cadrul ECOFIN. Și apoi ceea ce este uh, într-adevăr discutat la acel nivel, nivel nu pare să aibă prea multă importanță, relevanță la nivel național. Aici nu avem niciun fel de îndoieli. Dar cred că pentru asta există mai multe motive. Și trebuie să ne punem de acord de asemenea și asupra unui alt fapt, și anume că cadrul european, Uniunea Europene, Pactul de Stabilitate și de Creștere, au avut și încă au în etapa aceasta a discuțiilor o, o, neajunsuri importante. Și unul dintre aceste neajunsuri importante este că uh, responsabilitatea revine doar statelor membre pentru a-și pune ordine și curățenie în finanțe. Haideți să analizăm situația țară cu țară și dacă vă uitați la această situație, vedeți uh, ce anume Eurogrupul și instituțiile europene nu au reușit să facă este tocmai să aibă o abordare din punct de vedere al supravegherii anumitor țări, state membre individuale, printr-o examinare a situației uh, per ansamblu Uniunii Europene. Și e bine să spui astăzi că, da, într-adevăr, anumite țări care nu s-au comportat corect și frumos, au creat negativ, ă, externalități negative pentru întreaga Uniune Europeană. Asta e corect să spui așa ceva. Însă ceea ce este remarcabil este că în acest proces de supraveghere acest lucru nu a fost discutat, nu a fost analizat. Discuția a fost întotdeauna purtată pe seama acestor țări care trebuie să îndeplinească regulile și s-a analizat doar condițiile lor individuale. Acestea nu au fost înscrise într-un cadru mai extins în care, de fapt și de drept, aparțin, și anume zona Uniunii Europene. De ce anume avem noi nevoie acum? Avem nevoie, în mod evident, de mai multă supraveghere, nu de mai puțină, dar de o supraveghere diferită. După părerea mea, ceea ce noi ar trebui să avem este un sistem european de supraveghere. Întrebarea chestiunea aceasta nu este simplă. Știu că au existat propuneri făcute de Banca Centrală Europeană în acest sens, de domnul, domnul Cotarelli le-a acceptat, mulți au fost de acord cu această propunere și anume să avem un cadru la nivel național. Aici e vorba de uh, reguli fiscale naționale sau de autoritatea fiscală națională. Asta se pot discuta. Eu sunt favorabil acestor autorități. Dar aceste autorități trebuie să se ocupe de supravegherea regulilor. Deci cele două aspecte nu se contrazic. Da, e nevoie de autorități fiscale independente, dar în același timp sunt de acord că avem nevoie și de o autoritate independentă la nivelul zonei euro sau la nivelul Uniunii Europene. Și aceasta, împreună cu autoritățile naționale și cu această comunitate a autorităților naționale, împreună vor reprezenta acest sistem european de supraveghere. Din punctul meu de vedere, dacă am fi capabili să obținem acest sistem european de supraveghere și îl voi detalia imediat, dacă suntem capabili să îl obținem, atunci acesta va pune accentul pe păstrarea și conservarea bunului nostru comun în zona uh, euro nu doar din punctul de vedere individual al statelor membre, ci din punctul de vedere al modului în care se comportă aceste state membre în beneficiul ansamblului european. Și cred că în acest sens am avea o supraveghere legitimă, întemeiată Iată cam cum văd eu legitimitatea. Bineînțeles, o noțiune oarecum diferită, însă e o legitimitate care ar veni tocmai din faptul că această supraveghere este îndreptată către păstrarea, conservarea bunului public, bunului nostru al tuturor, uh, care se exercită la nivelul autorităților naționale. Și serviciile comisiei ar putea să obțină în acest context mai multă independență, mai multă autonomie. Și iată că ajungem acum la rolul autorităților naționale. Rolul acestora s-ar simplifica. Care este rolul Comisiei? Care este rolul instituțiilor europene? Acesta va fi un rol deosebit de important. Nu uitați rolul Eurogrupului, rolul Parlamentului European. Însă, din punctul meu de vedere, elementul central în această arhitectură de legitimitate ar veni tocmai de la calitatea supravegherii. Asta trebuie făcut înainte de toate. Atâta vreme cât supravegherea nu este una de calitate, atunci nu ne putem uh, dezvălui nouă înșine care sunt provocările cu care ne uh, confruntăm și nu vom face progrese în ceea ce privește legitimitatea. Dar pentru asta trebuie să recunoaștem un lucru care poate e dureros și pe care mulți dintre noi îl știm deja. Problemele cu care ne-am confruntat în primăvară, în mare parte, nu spun în întregime, dar în mare parte, nu sunt probleme datorate comportamentului uh, individual al statelor membre. Bun, Grecia e un caz aparte, un caz special. Dar eu sunt de părere că nu pot să spun Spaniei, Portugaliei, Irlandei, altor țări care în final uh, au, au, au, au creat uh, această problemă la nivelul zonei euro. Nu pot să spun că dacă nu am fi avut problema Greciei, n-am fi avut problema cu care ne-am confruntat cu toții. Deci să vorbim astăzi despre sancțiuni și chiar dacă am fi avut sancțiuni, e bine, nu știu dacă problemele ar fi dispărut. Probabil că problemele nici n-ar fi apărut nu știu, că e prea, cred că e prea simplu să gândim așa. E ca și cum am pune prea mult accentul pe comportamentul uh, individual al statelor membre, fără să recunoaștem că acest comportament se înscrie într-un ansamblu la nivel european. Deci trebuie să recunoaștem că au existat deficiențe, au existat neajunsuri în modul în care zona euro a fost supravegheată și nu modul în care uh, statele membre individuale au fost supraveghe- supravegheate comportamentul acestora. Și dacă sunteți de acord cu asta, uh, atunci suntem de acord și cu poziția Germaniei. Dar nu ne putem uita la Spania fără să ne uităm și la cazul Germaniei. Aici nu judec pe nimeni. Nu spun că Spania este responsabilă, că Germania este responsabilă. Nu. Eu plec de la ideea că zona euro pe ansamblu este responsabilă. Și asta e ideea pe care vreau să vă transmit. E nevoie de o supraveghere care să recunoască, să cuprindă în sine uh, toate aceste elemente diferite cu care se confruntă zona euro și care se transpun, se concretizează la nivel național. Însă nu putem să facem supraveghere uitându-ne doar individual la uh, uh, uh, comportamentul statelor membre, la comportamentul țărilor europene. Asta cer eu. Nu spun că nu trebuie să examinăm situația în mod individual de la caz la caz. Pentru că astea uh, pot fi la un moment dat rezolvate și la nivel național. Dar această examinare trebuie făcută într-un cadru mai extins pentru a vedea cu ce anume se confruntă zona euro, cu ce anume se confruntă Uniunea Europeană și abia apoi putem face recomandări de la caz la caz fiecărui individ în parte, mă refer la statele membre. Și asta ne-ar putea conferi o, o legitimitate în modul nostru de a supraveghea zona euro. Și asta în beneficiul și în uh, Uh, serviciul zonei euro. Iată de ce sunt eu opus sancțiunilor. Sancțiunile sunt prea ușoare. E o metodă prea ușoară. E ca și cum am spune, da, unii s-au comportat uh, incorrect. Dar asta ne împiedică să ne confruntăm uh, cu realitatea. E adevărat că am constatat anumite lucruri, nu sunt îndoieli, însă noi, noi ca sistem, Trebuie să recunoaștem că nu am funcționat așa cum ar fi trebuit. Și dacă punem toată vina în cârca anumitor indivizi, anumitor state membre, uh, și dacă plecăm de la ideea, oh, dacă am fi fost mai duri, oh, dacă am fi adoptat sancțiuni, n-am fi avut aceste probleme. E bine, nu. Bineînțeles, Grecia e un caz aparte. O parte din problema Greciei ar fi putut fi evitată, e adevărat. Dar putem spune acum, retrospectiv, că Spania nu s-a comportat așa cum trebuia, că n-a respectat regulile? Putem spune că Irlanda nu a respectat regulile? Nu. Deci, haideți să nu ne înșelăm asupra acestui punct. Iată, deci, primul motiv pentru care mă opun sancțiunilor. E metoda cea mai simplă, chiar și din punct de vedere intelectual. Dar mai există un alt motiv pentru care mă opun sancțiunilor. Și iată că ajung și la el. Cred că înregistrăm progrese, într-adevăr, în materie de uh, calitate a supravegherii, cel puțin în discuțiile noastre, uh, ne îndreptăm către o, o, o supraveghere mai inteligentă. Dar ce înseamnă asta, o supraveghere mai inteligentă? Din punct de vedere uh, fiscal, înseamnă că, într-adevăr, trebuie să punem mai mult accentul pe sustenabilitate, pe durabilitate. Și asta înseamnă, în al doilea rând, că trebuie să extindem această supraveghere uh, economică dincolo de zona fiscală și la alte zone. Vorbim aici despre competitivitate. Foarte bine. Așa cum spunea și uh, Stefan Colignon, odată ce începem să facem asta, odată ce începem să discutăm despre exact ceea ce ar trebui să analizăm, discutăm despre acele chestiuni economice extinse, despre sustenabilitate fiscală, despre competitivitate, trebuie să vă fac o mărturisire în calitate de economist. Nu avem la dispoziție instrumentele necesare pentru a putea hotărâ în mod corect, cu precizie, ce pot face și ce nu pot face uh, statele membre. Dacă mă întrebați, spre exemplu, știu eu despre balanța uh, curentă a deficitului, dacă îmi vorbiți despre, știu eu, concurență, competitivitate, care competitivitate? Pot eu să vă spun că X% la sută de deviere față de normă e prea mult și că dacă se ajunge acolo trebuie sancțiune? Uh, mă pot eu oare comporta ca un arbitru pe un teren de fotbal? Poate să facă comisia așa ceva în uh, domeniul competitivității și a concurenței? aici e nevoie de o precizare. Care este nivelul despre care discutăm? Uh, care este nivelul acesta în uh, domeniul concurenței? Putem vorbi chiar despre asta? Am văzut foarte clar ce s-a întâmplat pentru anumite țări care, între ghilimele, nu s-au comportat corect. Une țări care au deficit, care au surplus care este limita? 3%, 3% deficit, 4% deficit, 3% surplus, 4% surplus? Nu știu. Cred că ceea ce putem face este o evaluare inteligentă și anume, vedem că există probleme în sistem. Asta e prima întrebare. Există probleme? Da, există. Și la problemele alea noi trebuie să fim atenți. Iar pentru asta e nevoie de un simț de răspundere din partea unei autorități, aș spune eu, morale o, unei autorități morale care să beneficieze de legitimitate și care să poată să furnizeze această analiză de calitate, această supraveghere de calitate, în așa fel încât problemele să fie rezolvate. Însă problemele nu pot fi rezolvate doar prin sancțiuni. Deci, una din două. Ori ne mulțumim cu reguli foarte simple, 3% deficit, 3% balanța curentă a deficitului, uh, știu eu, sută Uh, pentru deficitul public, 3% pentru, știu eu, 3, această regulă de 3% pentru orice. Și abia apoi să putem aplicăm un sistem nu prea inteligent de sancțiuni și de supraveghere. Asta ar fi metoda rațională, însă nu asta îmi doresc eu. Dar văd că sancțiunile ar putea să-și aibă sensul într-un sistem de reguli simple. Uh, asta e avantajul Pactului European de Stabilitate și Creștere. Regulile sunt simple și asta e toată frumusețea acestui pact. Toată lumea le înțelege, toată lumea le poate respecta. E un punct de vedere pe care îl uh, înțeleg, nu neapărat îl împărtășesc, îl respect. Îl respect pentru că este coerent. 3%, asta e limita. Nu respect, sancțiune. Dacă uh, încerci să faci o evaluare a situației care se, e mai extinsă, atunci ajungi nu la 3% deficit, ci vizezi mai degrabă sustenabilitatea fiscală. Dacă încerci să vezi întreaga zonă, să o analizezi din punct de vedere al competitivității, atunci mie mi-e teamă că nu avem cifre la dispoziție și cred că nici FMI-ul, nici oricare altă instituție nu are cifre la dispoziție pe care să le poată pune pe masă și care să devină reguli simple. Deci, ce putem face? Fie primul sistem cu sancțiuni cu reguli, fie un al doilea sistem mai extins, dar în acest caz e nevoie de un fel de arbitru. Arbitru care nu numai că va acorda cartonașe roșii, ci va reprezenta și un fel de autoritate morală. Morală pentru a face evaluări, morală pentru a acorda sancțiuni și pentru a spune anumitor state membre, uitați-vă aici, există o problemă, aici e nevoie de o soluție. Și asta nu se poate face doar de la caz la caz pentru fiecare stat membru. E nevoie mai întâi de o evaluare a întregului sistem, a întregului ansamblu. Și dacă nu facem asta, vom continua exact așa cum a fost cazul și în trecut. Vom adăuga pur și simplu doar criterii noi. Deci, Ah, mi s-a atras atenția că mi-a epuizat timpul de intervenție, așa că vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Îi mulțumim și domnului profesor Sapir și acum uh, dau cuvântul colegilor din sală care doresc să pună eventual întrebări. Domnul Lambert este primul care a cerut cuvântul. Eu uh, m-aș adresa lui Andrei Sapir. Sincer, mi se pare că e interesant atunci când uh, spuneți că nu trebuie să te uiți numai la o singură țară, ci mai degrabă la uh, legăturile care există între această țară și restul țărilor din zona euro. Atunci când ați vorbit despre țări precum Spania și Irlanda, deci și ați vorbit despre politica lor fiscală, deci practic politica impozitelor, e o politică care le-a făcut răul lor pentru că a creat baloane și a fost o politică nocivă și pentru celelalte țări din zona euro. Și cred că și aici aveți uh, uh, dreptate. Ați tot vorbit despre uh, inutilitatea, poate, uh, sancționării uh, comportamentului individual al acelor țări care depășesc acest plafon de 3% sau 4% cât ar trebui să fie din PIB. Și știm foarte bine că e, politici fiscale precum cele din Spania și Irlanda, cum spuneam, care au creat baloane sau uh, folosirea paradisurilor fiscale, măsură pe care o face și uh, propria mea țară, Belgia. Iată tot atâtea probleme. Dacă cumva uh, Belgia ia o măsură care va reduce din uh, veniturile de care se bucură, să spunem, Suedia, poate să o facă și nu este aplicată nicio sancțiune. Deci această uh, situație nu mai poate să dureze. dacă nu va mai exista o autoritate la nivel uh, european, vom rămâne între mâinile na- guvernelor naționale, care guverne naționale vor să facă plăcerea legătorilor. E bine să faci plăcerea legătorilor. Deocamdată, guvernele naționale se folosesc de scuza europeană pentru că spun alegătorilor, da, eu aș vrea să vă fac pe plac, dar nu-mi dă voie Bruxelles. Poate că nu este o scuză care îmi face plăcere pentru că astfel se perpetuează imaginea negativă a, a um, Europei, dar până la urmă este, Europa este un jandarm și joacă bine acest rol. Ați vorbit despre definițiile tehnocratice, mai ales definiția tehnocratică a legitimității. Și eu unul poate sunt de modă veche, dar cred că guvernele naționale, noi, Parlamentul, Comisia, trebuie să putem să dăm seamă cuiva. Regulamentele, au, au supravegherea, că sunt bune sau rele, nu știu, dar avem nevoie de ele. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului uh, Domenici și apoi o să dăm cuvântul uh, invitațiilor noștri profesori ca să răspundă. Domnul Domenici, vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor uh, domnului profesor pentru toate aceste afirmații în ce privește legitimitatea democratică. Acum că s-au făcut atât de multe uh, comparații din domeniul fotbalului, nu știu dacă erau cele mai potrivite și nu știu dacă era potrivită imaginea folosită de domnul comisar Olli Rehn, cum că comisia ar trebui să fie un arbitru. Acum vreau să știu care este părerea dumneavoastră despre propunerea Italiei, care vrea să folosească componența ă, datoriei publice în ce privește evaluarea ei, deci să fie o evaluare calitativă și nu numai cantitativă a datoriei. Aveți cuvântul acum pentru a răspunde la întrebări, spune domnul președinte. Am să încerc uh, foarte pe scurt cu ultima întrebare. În ce privește datoria publică versus datoria privată, vreau să dau un exemplu. Dacă am un automobil și uh, cauciucul uh, sectorului public s-a dezumflat și dacă și, uh, și un alt cauciuc se dezumflă, atunci am două cauciucuri dezumflate și um, nu pot să spun că un cauciuc este mai important sau mai puțin important decât celălalt. Eu cred că oricare dintre ele împiedică uh, automobilul să mai um, funcționeze, să mai înainteze. Nu știu dacă trebuie să ne gândim numai la sancțiuni și sancțiuni fiscale, mai degrabă trebuie să ne gândim la consecințele politicilor țărilor și uh, la felul în care le afectează pe celelalte. Deficitul zonei euro nu este unul foarte mare față de alte zone monetare din lume. Este de 2,6% din PIB acum. Este jumătate din deficitul din Statele Unite, de exemplu. Datoria publică, de asemenea, este mai scăzută. Toți indicatorii, uh, um, datoria totală, prevederile datoriei pe următorii cinci ani. Deci, uh, indicatorii fiscali sunt mult mai buni decât pentru Statele Unite sau pentru Japonia și totuși piețele financiare sunt îngrijorate de situația din zona euro și ratele dobânzilor sunt mult mai mari în zona euro decât în Japonia sau în Statele Unite. Componența măsoa, ă, contează, bineînțeles, dar și, deci calitatea contează pentru o datorie, dar și cantitatea. Poate să fie o explicație simplistă, dar această comparație cu mașina, cu cauciucurile dezumflate, mi se pare una foarte bună. Dacă conduc o mașină și există limite de viteză, există Uh, aceste uh, panouri indicatoare cu care te anunță că există o limitare de viteză, există radare care te sancționează în cazul în care ai depășit viteza autorizată. Deci e la fel și cu pactul de stabilitate și de creștere. Această limită de 3% uh, este una de bun simț. Deci ori Uh, respecti regulile și atunci to- toate bune și frumoase, ori nu le respecti și atunci ești sancționat. Nu e normal să poți să mergi dincolo de toate aceste limite, să existe prea multă flexibilitate. Și nu vreau să vorbesc aici despre ce s-a întâmplat în 2003. Am să răspund întâi acestei întrebări care se referea la uh, cheltuiala publică și la rata deficitului. Înțeleg de ce guvernul italian a făcut o propunere în acest sens. Din păcate, ei adesea doresc să îmblânzească constrângerile sub care operează și pot să înțeleg de ce fac acest lucru. Însă adevărul este că nu știm cum afectează compoziția cheltuielii publice, creșterea sau performanțele economice. Așadar, deși în mod intuitiv, intuitiv pare a fi o idee bună, din punct de vedere practic, uh, demersul este inutil. De aceea trebuie analizată mai bine, uh, trebuie analizate mai bine motivele politice care stau la baza unei astfel de inițiative. În ceea ce privește datoria publică și privată, trebuie să vedem că uneori poate să existe o complementaritate între cele două. Nu întotdeauna. Dacă ne uităm la Japonia, acolo uh, se abordează problema uh, crizei îndelungate din Japonia. Uh, s-a spus că faptul că guvernul Japoniei împrumută în timp ce sectorul privat și sectorul locuințelor își uh, plătesc datoriile, acesta era singurul lucru care ținea Japonia deasupra liniei de plutire. Și poate că această situație nu este atât de diferită, cu toate că parte proporțiile sunt diferite față de situația din Europa. Ceea ce ne duce la o întrebare mai importantă, și anume, pornim de la presupunerea că avem politica cea bună. Dar nu știm care este aceasta. Cred că există o contradicție internă aici în uh, argumentarea lui Andrei. Pe de o parte spune că e nevoie de o autoritate fiscală independentă, care e nevoie de un sistem care să fie independent. Independent de ce? ceea ce știm, ceea ce am văzut uh, până acum, ceea ce vedem în fiecare zi în Europa, este faptul că autoritățile independente sunt undeva îndepărtate, eh, sunt uh, afectate de interese economice ale unor instituții, ale unor organizații. Nu știm care este răspunsul cel bun. A fost consensul de la Washington, poate că va fi și un, unul și la Bruxelles. Domnul Cotarelli a spus um, poziția deficitului și a datoriei în Statele Unite uh, privită ca și cantitatea agregată e mai bună în Europa decât în Statele Unite, dar e bun acest lucru sau e rău? Pentru că poate că politicile urmărite de Obama susțin creșterea economică și uh, creșterea numărului de locuri de muncă mai mult decât uh, o facem noi uh, astăzi și poate că noi vom, în cele din urmă vom fi într-o situație mult mai proastă decât americanii sau japonezii. Și ce facem dacă autoritatea spune noi suntem autoritatea independentă și noi avem uh, uh, răspunsurile, noi avem ideea unică care până la urmă va aduce niște rezultate pe care poate cetățenii nu le vor aproba. Cu alte cuvinte, legitimitatea nu vine doar din, din rezultate, din faptul că faci uh, ceea ce e bine să faci, cum spune Andrei. Legitimitatea vine și din implicarea oamenilor, dar și din implicarea celor care se îndoiesc, de la cei uh, um, rebeli, de la cei nonconformiști care adresează întrebări uh, pe care, care pun întrebările pe care nimeni nu le pune. Numai printr-un astfel de proces creativ care să se desfășoare liber, se va ajunge la o politică care să aibă și o legitimitate pe care oamenii să o accepte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sapir. Ezit să mă angajez în uh, această dezbatere, dar uh, nu pot să rezist tentației în totalitate. Înainte să răspund uh, întrebărilor lui Filip Lambert, dați-mi voie să spun uh, două cuvinte despre ceea ce tocmai s-a spus. Pot să înțeleg opinia antevorbitorului meu și împărtășesc într-o oarecare măsură ideile. Sunt de acord că problema legitimității e una foarte importantă și foarte dificilă în contextul european. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Însă, este și un, un însă aici, când Ștefan spune, sau a spus mai devreme, că ar dori să vadă un sistem prin care la nivelul zonei euro am ajunge la un mix de politici, la un nivel uh, al deficitului pentru zona euro, care să fie apoi distribuit prin permise între statele membre, de unde, de unde îți iei uh, numărul de, de permise? De unde Uh, ști care este nivelul deficitului, nivelul surplitului pe, surplusului de care avem nevoie uh, pentru zona euro în întregimea sa. Cum se obține această cifră? Prin, prin votul Parlamentului sau cum? Aceste aspecte sunt foarte dificile. Care instituții avem Banca Centrală Europeană, de asemenea am convenit, să, am convenit că avem o Banca Centrală Europeană independentă. E un lucru rău, oare? Nu. Sunt, uh, nu argumentez în, în favoarea unui organism care să dețină autoritatea, un organism unic care să fie responsabil de, în, de stabilirea nivelului sau compoziției datoriei pentru întreaga zonă compoziția venitului uh, public sau a cheltuielilor publice. Eu spun doar că ar trebui să existe o autoritate care să poată să facă o evaluare și să-și dea un aviz. Și apoi să intre într-o dezbatere publică. Eu nu vreau să existe un organism care să uh, aibă el singur puterea de decizie. Vreau să existe o autoritate care să fie o instituție care să spună adevărul fără milă, așa cum spunea Keynes despre Fondul Monetar Internațional. De aceea am spus că vreau un sistem de supraveghere cu autorități naționale și organisme uh, europene și cu acest organism independent. Dar nu vreau pur și simplu mai multă independență. Ea este o condiție necesară, dar nu suficientă. Pentru mine, cealaltă condiție necesară este aceea ca supravegherea să aibă loc să acopere întreaga zonă și nu să se focalizeze asupra fiecărei țări nu ne uităm uh, la o pizza pe care o tăiem în uh, felii și ne uităm la fiecare felie. Ne uităm la pizza în întregime. Și acum să răspund lui Philip Lambert. Cred că vorbim parțial despre două lucruri diferite. Atunci când dumneavoastră vorbiți despre anumite aspecte legate de fiscalitate, care au un impact negativ asupra altora, con- concurență fiscală, nu? Aspecte negative ale concurenței fiscale. Atunci, într-adevăr, vorbim despre exact aceleași chestiuni despre care vorbim când spunem ajutor de stat, și anume măsuri care sunt luate de o țară pe socoteala și cheltuiala altei țări. Și asta e partea ușoară. Dar nu acesta e, nu acesta e tipul de problemă cu care trebuie să ne confruntăm în această primăvară sau uh, înainte. Noi am avut politici care nu erau respectate de mai nimeni și care uh, situație avea efecte asupra tuturor țărilor din zona euro. Nu era o problemă a Greciei, nu era o problemă a Spaniei, ci ajunsesem la o zonă în care viabilitatea și sustenabilitatea zonei euro era pusă la îndoială. Nu faptul că o țară făcea ceva în beneficiul propriu și pe cheltuiala un, unei alte țări era pe cheltuiala zonei în întregime, inclusiv, uh, inclusiv în dezavantajul propriu. Așadar, chestiunile dumneavoastră legate de chestiunile macroeconomice pe care le-ați menționat, eu nu pun la întrebare viabilitatea zone, nu se pune la îndoială viabilitatea zonei euro dacă se face un transfer de resurse dintr-o parte în alta. Ce s-a întâmplat în primăvară a fost total diferit, pentru că punea la îndoială viabilitatea întregii zone. E o situație foarte diferită. De aceea eu cred că e nevoie de un, un mod diferit de supraveghere a acestei zone. Prin, sigur, prin uh, politicile statelor membre, dar prin această, în, viziune a supravegherii întregii zone. Mulțumesc. Domnul Lambert poate să adreseze o întrebare suplimentară. Bine, am înțeles. Ce voiam, ce vreau să întreb atunci, mă refer din nou la criteriile pentru supraveghere. Am uh, adresat această întrebare și celorlalți doi vorbitori. Uh, ar fi bine să existe criterii în ceea ce privește eficiența în utilizarea resurselor, pentru că dacă ești prea dependent de resurse neregenerabile, atunci nu ai o dezvoltare macroeconomică pe termen lung bună și, de asemenea, inegalitățile. Poți să vezi inegalități foarte mari ca un handicap uh, pentru dezvoltarea economică. Acești doi uh, indici, aceste, do- aceste două criterii, considerați că ar putea să fie luate în considerare în uh, cadrul guvernanței economice? Mulțumesc! Am să mai accept întrebările a trei colegi. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Guvernanța economică este guvernanța economică a Uniunii Economice și Monetare. Asta înseamnă, e vorba de o Uniune care trebuie să aibă o politică monetară și trebuie să aibă și o politică monetară economică. Deci aici e nevoie de o atitudine, de un demers care să meargă mult mai departe decât cele 27 de state membre. Atunci, cum am putea să asigurăm această coordonare economică dacă nu se stabilește un cadru economic general care să țină seama de rata de creștere la nivel european, cel puțin în zona euro? Care sunt obiectivele în materie de competitivitate? Care este rolul uh, competitivității uh, și rolul Europei în materie de competitivitate în lume? Uh, la nivel mondial, pentru că am putea noi singuri să ne punem bețe în roate și să creăm neajunsuri, să pierdem anumite avantaje pe care le avem la nivel internațional. Și cred că în acest sens uh, ar fi bine să avem o analiză. Pe de altă parte, cred că ar fi necesar să întărim și să stabilim un cadru macroeconomic pentru politicile noastre. Și pentru asta trebuie să întâlnim aspectul instituțional. Nu numai prin rolul Parlamentului, ci și prin rolul anumitor autorități care se, uh, se asigure că uh, anumiți piloni economici sunt întăriți. Acum, în ceea ce privește sancțiunile, eu sunt destul de reticent în ceea ce privește sancțiunile și reticent uh, Uh, împotriva acelor, uh, acelor măsuri care ar putea distruge ceea ce s-a realizat. Știm că ne dorim o piață internă în care nimeni să nu aibă nici de pierdut, nici de câștigat să nu existe cei care pierd și cei care câștigă. Asta face parte din construcția europeană. Cred că e nevoie de noi instrumente. E nevoie de o Uniune Europeană care să aibă noi instrumente, noi capacități economice, politice și asta Uh, se poate face și prin instituirea resurselor proprii ale Uniunii Europene, o temă ce trebuie să o uh, abordăm. Și apoi, în ceea ce privește criza, e nevoie de un fond de stabilitate care să aibă un caracter permanent și în momentul în care există probleme de datorii în anumite state, dacă există, știu eu, probleme la nivel fiscal, dacă există probleme în ceea ce privește asigurările generale sau așa, uh, asigurările uh, sociale și așa mai departe, fondul acesta ar putea fi utilizat. Și aș vrea să știu dacă nu cumva acesta ar putea să servească și la aprofundarea coordonării fiscale în Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum doamna Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor pentru prezentări și pentru intervenții, iar întrebarea mea, întrebările mele se adresează mai întâi, mai, în special primului orator. Pentru că el a recunoscut că Uniunea Europeană nu are un problem de, o problemă de deficit sau o problemă de datorii. Atunci, întrebare, care este problema zonei euro? Ca, de ce ne, suntem noi așa de îngrijorați? Cred că problema zonei euro, din punctul meu de vedere, este că e o problemă de dezechilibru intern. Și faptul că avem o monedă unică, în momentul în care anumite state membre nu se mai înscriu în ansamblu, atunci ansamblul este fragilizat. Și soluția pentru astfel de probleme se poate rezuma doar la sancțiuni? Eu, sincer, nu cred asta. Eu cred că sancțiunile nu pot rezolva totul spre exemplu, Irlanda sau, sau Grecia sau oricare alt stat membru, în loc să aibă o datorie de 80% sau de 100%, ar fi împrumutat mai mult pentru a plăti și sancțiunile, credeți noastră că asta i-ar fi obligat, i-ar fi încurajat să respecte regulile? Mie mi se pare asta foarte ciudat. Și mecanismul acesta există deja, însă nu a fost niciodată aplicabil, pentru că Germania și Franța uh, au intervenit. Și erau și ele într-o astfel de situație. Și dacă ne uităm la cifre, 3% deficit, 60% uh, uh, prag, uh, dacă plecăm de la această proiecție bazată pe 3%, în momentul de față, în momentul de față, ajungem la niște cifre care nu, nu sunt corespunzătoare. Și atunci întrebarea este cum anume acest lucru se poate transpune în competitivitate, în creștere. Și mă întorc la ideea dumneavoastră uh, legată de moneda unică în zona euro. Nu putem avea exact aceleași politici externe, aceeași uh, monedă, aceeași rată de schimb. Uh, există o competitivitate, o concurență în piața internă, există divergențe în ceea ce privește sistemul de producție și există probleme de competitivitate în cadrul aceleiași zone. Și vedem că politicile de coeziune um, sunt oarecum de modă veche în modul în care au fost acestea instaurate, construite, gândite și trebuie să facem față acestor probleme. Iar bugetul, bugetul este prea mic. Și oare n-ar fi mai importantă această problemă, mai importantă decât sancțiunile și modul în care aplicăm sancțiunile? Pentru că, într-adevăr, sim, lucrurile simple par frumoase. Lucrurile simple Uh, uh, nu sunt uneori nu doar frumoase, ci și periculoase. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum, ultima intervenție din partea domnului Giggle. No, uh, I get, I first of all would like to say... Mai întâi aș dori să spun că sunt oarecum îngrijorat să știu cum anume am putea obține un consens cât mai larg aici, în Parlament, în ceea ce privește uh, modul în care uh, participăm, uh, prezența participanților aici în sală. Și știm că au fost prezenți doi comisari. Iată, subiect important. Știm că există diferențe între noi, diferențe mari. Aceasta este prima constatare. Și cred că întrebarea cheie aceasta a sancțiunilor, nu sunt sigur că aceasta este întrebarea cheie care convinge pe toți, care convinge pe toată lumea. Chiar dacă încercăm să dăm dovadă de solidaritate în alte aspecte, mă întrebare nu cumva ar trebui să compensăm sau să ajutăm, să ne asigurăm într-un fel sau altul că anumite greșeli nu vor mai fi comise din nou. Și atunci aș vrea să merg și mai departe decât ceea ce a spus domnul Sapira din aur pe tema următoare. Cum anume să poți să evaluezi în momentul în care lucrurile merg prost? Da, cred că s-au înaintat anumite cifre. E adevărat că în spatele acestor cifre nu există o, o logică economică. De ce 3%, de ce 60%? În fine, avem nevoie de cifre. Dar mai există și alte surse cheie care ne-ar permite să identificăm motivul pentru care ne aflăm într-o situație dificilă modul în care funcționează piața, modul în care există bule speculative la nivelul construcțiilor și sectorului locuințelor. Uh, eventual am putea să constatăm că există anumite probleme pentru că există diferențe în ceea ce privește competitivitatea. Deci vedem că uh, costurile uh, forței de muncă sunt diferite. Și atunci acum aș dori să știu din partea celorlalți doi oratori dacă sunt de acord cu domnul Sapir și anume că avem o problemă de evaluare. Aș vrea să știu dacă aveți anumite idei care ne-ar permite să găsim acești indicatori pentru a evalua lucrurile. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, ă, diferențele sunt foarte mari și în final asta înseamnă că nu avem ă, o abordare comună pentru a putea preveni anumite tipuri de crize cu care ne-am confruntat deja. Și, bun, ok, poate putem corecta acest lucru, dar acest lucru va avea drept consecință faptul că ne vom confrunta cu probleme de legitimitate. Și asta va fi o consecință directă. Deci, prin urmare, aș dori eh, eventual să elaborați mai în detaliu pe marginea acestor lucruri. Cum putem măsura dezechilibrele dincolo de aceste simple chestiuni, spun eu, de ordin fiscal? Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum am să-i rog pe invitații noștri să ne răspundă. Însă nu sunt prea bucuros de faptul că o să trebuiască să-i limitez la 5 minute intervenție. Domnul Cotarelli. Uh, da, am să încerc să respect cele 5 minute. Și am să încep cu întrebarea despre dezechilibrele fiscale din zona euro. Evident că deficitul uh, zonei euro este și el mare, 6% este o cifră, un nivel ridicat. Din 2007 până în 2015 ne așteptăm la o creștere potrivit valorilor noastre de 15% a acestui deficit. Dar, cum spuneam, deficitul este atât de mare precum în Statele Unite ale Americii. Ceea ce vreau eu să spun este că, și aici rezidă problema, că, deci, în ciuda faptului că deficitul nostru este mai mic la noi decât în Japonia sau în Statele Unite ale, ale Americii, îngrijorările pietrelor sunt mai mari ratele dobânzilor, uh, um, încrederea investitorilor în ce privește uh, bonurile de stat, uh, toate sunt diferite și mai îngrijorătoare la noi decât în Japonia sau în Statele Unite ale Americii. Eu cred că asta se explică și prin faptul că um, estimările privind creșterea economică sunt mai optimiste pentru Statele Unite și Japonia decât pentru noi. A uh, um, înăspri acum politica fiscală ar fi o greșeală. E nevoie de ajustare fiscală, dar aceasta trebuie să fie progresivă. Noi avem nevoie mai degrabă să încurajăm creșterea economică, să stimulăm orice fel de potențial de creștere. Există și această percepție, cum că într-o uniune monetară verigile slabe sunt cele care duc la o slăbire a întregului lanț. Și de aceea exemplul grec este unul important. Acum, în ce privește sancțiunile? Când vorbesc despre consecințe, implicațiile nerespectării regulilor, Asta nu înseamnă că nu pot să fie și implicații pozitive. Atunci când o țară uh, are finanțe sănătoase, are acces și la mai multe resurse. Nu vorbesc neapărat despre sancțiuni financiare, dar mă întreb ce am funcționat prost din 2003 încoace. Țările au încălcat anumite reguli și nu au fost sancționate pentru acest lucru trebuie să existe niște uh, consecințe ale nerespectării regulilor și de asemenea trebuie să răsplătim uh, uh, pe cei care respectă regulile. Cum putem să măsurăm acele dezechilibre care nu sunt de natură fiscală? Eu nu sunt de acord cu colegul meu care spune că economiștii nu au uh, suficiente instrumente la dispoziție sau poate niciunul. Economia nu este o știință exactă, nu este o știință perfectă, dar putem să distingem între cazul în care deficitul extern este mare sau când el nu este prea mare. Este un indicator, dar încă o dată eu nu pot să merg până într-acolo încât a spune că economia nu a are vreo soluție pentru această problemă. Domnul profesor, uh, colega mea are acum, are acum cuvântul. Așa cum am spus și mai devreme, e greu să dai definiții precise. Există mai multe abordări de exemplu, cea germană care spune haideți să fim eficienți, să avem o productivitate crescută, deci să oferim pieții produse bune. E vorba despre concepția germană a concurenței, progres prin tehnică. Apoi există o altă abordare, să ocupăm uh, uh, uh o cotă parte a pieței cât mai mare, și e, aceste două percepții există și în alte locuri în, decât în Europa. Europa, indiferent de abordarea pe care o a, faci să fie a ta, consecințele vor fi diferite și fie ele negative sau pozitive. Și atunci poți să te întrebi cum poți să măsori aceste dezechilibre. Nu-mi place acest termen. Există atâți factori economici, atâtea elemente care uh, ar trebui să fie dezechilibrate și e bine pentru economie ca ele să fie dezechilibrate. Există un dezechilibru între transferurile fiscale și e bine pentru că așa pot să ajut pe cei mai săraci dacă scazi impozitele, uh, nu e neapărat un lucru rău, dar rămâne de văzut până cât de departe poți să mergi. Uh, de asemenea, uh, ce ar fi dacă am luat măsuri astfel încât să avem adevărată Floridă în Europa, să se bucure pensionarii germani de ea și să nu se mai ducă în Florida, în Statele Unite? Dar, iarăși, uh, să vedem cât de departe putem să mergem. În ce privește comerțul, eu vorbeam despre comerțul în interiorul și în afara uh, granițelor Uniunii Europene. Cifrele sunt complet diferite. Singura țară care uh, până acum și-a îmbunătățit uh, statistic situația atât pe plan intern și extern, vreau să spun atât în cadrul Uniunii cât și în afara, este Germania. Au surplusuri dar ei sunt singuri De aceea trebuie să analizez pentru fiecare țară în parte care este balanța contului curent. Și există anumite măsuri care pot să pară prostești. Trebuie să te uiți la toate măsurile din pachetul de măsuri, ca să spun așa. Trebuie să vezi care sunt interesante și care nu. Dar sensul democrației în sine, ceea ce am învățat în atâtea decenii este că e bine să ajungi la un consens uh, după ce ai testat uh, metode, după ce ai uh, făcut greșeli. Însă noi credem că acest sistem nu este suficient de flexibil. Pentru că, din păcate, dezbaterile sunt dominate de anumite interese și statele cele mai mari din Uniunea Europeană monopolizează aceste dezbateri și de fapt își dictează propria voință tuturor celorlalte state membre, pe când ceea ce vor ei îi avantajează numai pe ei și noi nu avem posibilitatea democrației, ă, așa cum ar fi, fost, ar fi democrație să se întâmple, să spunem nu Uneori ar trebui să-i spunem Germaniei că ceea ce vrea ea o fi poate în interesul ei, dar nu și în interesul celorlalte state membre. Deci poate că ar trebui să regândim uh, uh, fundamentul democratic al deciziilor care se iau în Uniunea Europeană. Și să ne întrebăm care este principalul defect al politicii economice. Nu cred că e vorba numai despre dezechilibre. După 50 de ani de integrare europeană, am, avem mai multe bunuri comune care sunt interdependente, care sunt împărțite, împărtășite de cetățenii europeni. Ori, trebuie să existe o coerență a guvernării acestor bunuri comune. Pentru că altfel riscăm să avem niște imagini atât de frumoase din punct de vedere estetic, dar care sunt adevărate catastrofe în realitate. Fără coerență suficientă, nimic nu poate să funcționeze. Am făcut acest pas, am creat moneda unică euro și nu am făcut pașii necesari pentru uh, procedurile la nivel macroeconomic. Deci problema nu este că unele țări sunt mai îndatorate decât altele. Până în prezent nimeni nu a putut să dovedească că vreun stat din uh, Uniunea Europeană este insolvabil, că este în situația să nu-și plătească pe viitor datoriile. Ceea ce s-a întâmplat anul acesta a fost o criză a lichidităților. Țări care erau solvabile pe termen lung, dar care nu mai aveau acces la piețe pentru că piețele nu mai aveau încredere în aceste țări. Și tocmai de aceea spuneam că piețele nu au întotdeauna dreptate. Deci pentru a vă răspunde, cred că avem nevoie de un cadru care să poate să furnizeze lichidități statelor membre atunci când ele nu mai pot să aibă acces pe piețe. În aprilie, la începutul crizei, am vorbit cu niște reprezentanți al unor bănci de investiții din China care, care mi-au spus că nu o să mai cumpărăm active europene pentru că noi nu înțelegem cum funcționează Uniunea Europeană. Nu există o, o instanță de ultim resurs pentru a acorda împrumuturi. Ori, în Statele Unite există așa ceva. De aceea ei au spus noi o să cumpărăm active în dolari. Aceasta este adevărata problema a Europei. Mulțumesc. Acum da cuvântul domnului Sapi. Thank you. Um, to Carlo, I mean, I... Mulțumesc. Nu am vrut să spun sau să mă înțelegeți că în știința economică nu are ce să spună despre aceste lucruri. Nu, eu vreau să spun că nu poate spune nimic cu o acuratețe suficient de mare pentru a atrage în mod automat sancțiuni. Asta am spus. Sigur că noi, economiști, avem foarte multe de spus, dar oare eu, ca economist, consider că am uh, o judecată suficient de sigură încât să pot să spun nu, am ajuns la acest punct, de a, la acest punct, automat, trebuie acordate, trebuie impuse sancțiuni. Nu, nu cred. Nu e același lucru. Nu înseamnă că nu sunt de acord cu uh, judecata generală a economiștilor, nu. Problema este problema una este de autoritate morală. Cine este autoritatea morală? Pentru mine aceasta este comisia. Haideți să spunem că avem o problemă reală și să începem discuția. Decât să ne ascundem în spatele acestei reguli simpliste Uh, care, bine, mi se pare că e impusă de, uh, de niște despoți, să spui așa că de, de după punctul ăsta trebuie impuse sancțiuni. Dar vorbim despre legitimitate și cred că e o discuție importantă. Eu am avut multe opinii uh, față de ceea ce s-a întâmplat în 2003 în Germania. Dintr-un anumit punct de vedere, guvernul german a fost de părere că ceea ce dorea să facă comisia nu era acceptabil, nu era legitim. Și a răsturnat întreg sistemul. Eu am avut mai multe păreri pentru următoarele motive. Întotdeauna mi-a fost foarte greu, mie personal, să spun E Germania în, într-o situație fiscală care să pună în pericol nu doar durabilitatea finanțelor Germaniei, ci durabilitatea zonei euro. Sincer, eu nu am putut să ajung la această concluzie. N-am putut. Așadar, într-un oarecare fel, eu lucram atunci la comisie și nu am înțeles poziția comisiei care a spus, e bine, acum a ajuns uh, la un punct dincolo de care Germania trebuie să fie impuse sancțiuni. Eu, ca economist, nu puteam să ajung la această concluzie, și anume Germania face ceva îngrozitor pentru ea, însă și pentru zona euro. Eu nu am putut să ajung la această concluzie ca economist. Pe de altă parte, am putut să văd că, comportându-se Astfel, Germania, care ceruse pactul de stabilitate, își, care a asuma în mod uh, corect sau incorrect responsabilitatea de a vrea să impună o anumită viziune, să fie o ancoră a stabilității, dar ea nu respecta tocmai regula pe care ea însăși o, o ceruse și prin asta slăbea sistemul. Deci problema nu era că punea în pericol uh, sistemul prin uh, comportamentul său economic, ci prin comportamentul politic. Aceasta era problema. Dar era foarte, foarte greu să, să pui punctul pe ei și să spui că așa este. Iar dacă nu ai legitimitatea unei uh, judecăți, atunci nu poți să iei o decizie. Pentru că problema reală nu era că Germania depășea 3%. Problema reală era că risca să distrugă întregul sistem. Dar acest lucru nu putea fi dovedit clar niciodată. Și e vorba de două chestiuni diferite, de nivel diferit. Așadar, eu pentru ce pledez? Haideți să vorbim despre problemele reale, să nu ne ascundem în spatele numerelor. Uh, cifrelor, pentru că cifrele, până la urmă, la un moment dat, e foarte greu să explici cetățenului de rând ce e cu cifrele respective. Deci, dacă exista o problemă atunci, trebuia să spunem clar pe nume. Și acest lucru cere autoritate morală și spirit de conducere, iar autoritatea morală trebuia să fie obținută. Mulțumesc. Domnul Cotarelli dorește să răspundă. Vreau să spun că da, sunt de acord. Cred că ideea unei uh, cifre unice uh, a unui automatism nu e corectă. Cred că trebuie să găsești o combinație de cifre, de criterii, astfel încât să poți să ai o perspectivă clară. Deci poate că chiar dacă Germania în 2003 nu crea probleme din punct de vedere economic, ea crea probleme. Suntem de acord asupra acestui fapt. Președintele, înainte să închei această audiere publică, vreau să mulțumesc încă o dată celor uh, trei distinși oratori de astăzi. Vreau să vă reamintesc că președinția mai are doar uh, o lună pentru a-și, uh, președintele Van Rompuy mai are doar o lună pentru a-și prezenta planul grupului său operativ cu privire la îmbunătățirea guvernanței economice și a stabilității zonei euro. Și noi vom avea apoi posibilitatea să discutăm și să judecăm lucrurile mai departe. Mulțumesc!